și raportor este domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Provocările demografice, schimbările demografice și solidaritatea între generații, acesta este subiectul raportului meu. S-au făcut o serie întreagă de studii și uh, s-au luat o serie întreagă de poziții pe acest subiect în statele membre ale Uniunii Europene de asemenea, aici, la Parlamentul European, de multe ori am discutat cu reprezentanții a diverse organizații, reprezentanții a diverse organizații și am uh, discutat și cu reprezentanții Comisiei, am organizat chiar și o audiere în afara Parlamentului European și e bine că oamenii trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși mai mult timp, sunt mai uh, activi Uh, mai uh, implicați în activitățile sociale, toate aceste lucruri sunt pozitive. Nu cred că e un lucru, bun, un lucru rău neapărat faptul că societatea îmbătrânește. Pe de altă parte, vedem că ratele de natalitate scad și că există și un risc financiar aici. Vedem că nu putem finanța astfel de servicii într-un sistem, într-un mod sustenabil, așadar trebuie să acționăm din timp ca să nu ajungem la situația care există, din păcate, în statele membre, uh, unde diverse grupuri de vârstă sunt uh, asmuțite una împotriva celuilalt și sunt antagonizate. Aceasta este o, o abordare foarte greșită. Deci avem nevoie de uh, Uh, un echilibru costuri-beneficii uh, în relația dintre generații și cred că o politică generațională onestă care implică toate statele membre și un dialog deschis și cinstit între generații este calea de urmat. O abordare din care până la urmă să câștige toată lumea. Propun să înțelegem cât mai bine, să încercăm cât mai bine să înțelegem situația generațională din toate statele membre ca să avem uh, o bună bază de plecare pentru rezolvarea problemei. Trebuie să ne uităm la care vor fi uh, presiunile financiare în viitor și de asemenea să reușim să demontăm obstacolele legislative, să ne asigurăm că implementăm uh, și folosim toate aceste noi informații și să putem uh, avea legislație care să aibă efecte vizibile uh, prin intermediul unor platforme de comunicare. Nu trebuie implicați doar tinerii și bătrânii, ci ansamblul societății, astfel încât oamenii să înțeleagă că și ei împărtășesc responsabilitatea evoluțiilor viitoare cer o garanție pentru tineri. Șomajul în rândul tinerilor este o problemă foarte urgentă. El duce la excludere socială, la irosirea unor mari resurse umane. Vedem cum tinerii uh, au o atitudine foarte negativă față de societate din cauza acestei situații. Așadar, avem nevoie de o garanție pentru tineri și propun ca după o perioadă de șomaj de maxim șase luni, tinerilor să li se ofere o slujbă sau o, un stagiu și pentru a-i determina să ia parte la uh, piața muncii, să aibă acces la piața muncii. Este un lucru foarte important. Oamenii nu ar trebui doar să aștepte ca statul să le rezolve problemele, ar trebui să fie activi și ei. Unii nu pot, nu reușesc să facă acest lucru pentru că sunt mult prea excluși și prea des excluși. Știm cu toții acest lucru, am, ne-am ocupat de politici sociale de uh, mulți ani. Asta începește tinerii. Începește persoanele în vârstă. Propun uh, o inițiativă europeană 50 plus, pentru că avem uh, nevoie urgent ca persoanele de peste 50 de ani să nu fie excluse de pe piața muncii ci să fie integrate pe această piață. Avem nevoie să creăm locuri de muncă prin care, într-un mod țintit, tinerii și uh, bătrânii să lucreze uh, cot la cot. Cei mai în vârstă au multă experiență, cunosc rutina, tinerii au poate idei noi și creative. Trebuie să creăm astfel de echipe acolo unde considerăm că merită să avem o astfel de abordare multigenerațională. Noi, ca politicieni, cred că trebuie să facem o încercare să implicăm în acest proces și întreprinderile, sindicatele, partenerii sociali pentru a obține aceste schimbări. Avem nevoie de asemenea să încurajăm uh, persoanele peste 60 de ani dacă vor să continue să lucreze, să o facă și sigur dacă sunt și uh, într-o stare de sănătate bună, majoritatea sunt, mulți, multe persoane care au trecut de 60 de ani se simt ca la 40 și important este să recunoaștem abilitățile lor. De asemenea, această inițiativă a managementului uh, vârstei este foarte importantă. Uh, angajabilitatea trebuie promovată astfel încât uh, companiile să poată lua inițiative și, cum spuneam, contez și pe sindicate și pe partenerii sociali pentru a se implica în aceste activități. vedem că sunt foarte multe produse și servicii create de persoane uh, care pot fi adaptate la nevoile persoanelor în vârstă, dar asta nu e suficient. Uneori tinerii spun uh, tinerii trebuie promovați uh, și persoanele mai în vârstă se simt excluse. Cred că acesta este un lucru inacceptabil și că trebuie să facem schimbări acolo. În fine, cred că este important să examinăm uh, problema exodului din zonele rurale, zone în care oamenii nu consideră că mai există oportunități. Dacă satele vor muri pur și simplu, atunci și dacă vom vedea că numai persoane inactive și uh, foarte în vârstă ajung să trăiască acolo, atunci e foarte grav. Trebuie să facem un mix de populații în zonele reale, rurale ca și tinerii să aibă o șansă să-și găsească acolo un loc de muncă. Trebuie să facem așadar multe schimbări. În propria mea țară am avut această situație și trebuie spus foarte clar că dacă noi, politicienii, vrem să creăm noi oportunități, atunci trebuie să ne gândim și la tineri și la cei în vârstă. Apoi, în ce privește sistemul de îngrijire medicală, poate nu e așa de relevant pentru tineri, dar dacă ei vor vedea că generațiile mai în vârstă se bucură de îngrijire medicală și că există și un dialog uh, și sigur, dacă poți să-ți uh, îngrijești uh, proprii membri de familie, atunci uneori persoanele pentru că mult, de multe ori persoanele în vârstă uh, fie nu mai au pe nimeni, fie nu mai au bani să se îngrijească. Dacă ne-am gândit la un serviciu prin intermediul căruia tinerii ar putea câștiga experiență de la cei mai în vârstă, ar fi o idee bună. Și în discuțiile mele am aflat că Tinerii spun că știu mulți bătrâni care folosesc mai bine internetul decât cei uh, de vârste mai, mai, uh, mai tinere. Uh, așadar, persoanele în vârstă, dacă au oportunitatea să acționeze și dacă li se dă ocazia să o facă, ei pot fi încă foarte utili. cred că acest raport încearcă să nu aibă o perspectivă îngustă, fie cea a tinerilor se concentreze numai pe problemele tinerilor sau numai pe problemele generației în vârstă, ci mai degrabă să caute uh, lucrurile comune și interesele comune. Și dacă reușim să facem acest lucru, vom uh, putea avea un viitor împreună. Cred că aceasta este marea provocare pe care putem să o abordăm împreună și aștept nerăbdător dezbaterea cu dumneavoastră, dragi colegi. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Mrs. Cornelison, please. Thank you. Doamna Cornelison. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuroasă că s-a făcut acest raport. Cred că schimbările demografice sunt extrem de importante. Vorbim acum foarte mult despre uh, criza monedei euro, criza economică, dar eu cred că sustenabilitatea sistemului nostru de pensii e mult mai legate de situația democratic, demografică și cred că o mare criză se va întâmpla dacă nu facem nimic în acest sens. Eu sunt convinsă că uh, schimbarea demografică este una uh, care poate fi ținută sub control dacă facem ceea ce trebuie făcut. Mi-au plăcut uh, foarte mult pasajele referitoare la contribuția persoanelor în vârstă la societate, Uh, activitățile voluntare pe care le fac și mm, toate acestea mi se par lucruri foarte importante. De asemenea, mă bucur că sunt menționate, că e menționată problema pensiilor. Uh, probabil luna viitoare o să avem cartea verde pe această temă și atunci o să avem o mare discuție. Oricum, sistemele de pensie trebuie modernizate, sistemele de pensii trebuie modernizate dacă vrem să rămână sustenabile. Cred că lupta împotriva discriminării pe bază de vârstă ar putea uh, să fie mai bine dusă. De exemplu, în Olanda, 80% din patroni au spus că ar prefera să nu angajeze pe nimeni care e peste 45 de ani, ca să nu mai vorbim de persoane peste 55 de ani. Deci, uh, aceste probleme trebuie abordate mai uh, în detaliu dar mă bucur că se spune în raport faptul că barierele cu care se confruntă cei care ar vrea să lucreze și după vârsta legală de pensionare ar trebui să fie eliminate. Pentru că acum și dacă sunt oameni care vor să muncească mai mult, nu sunt lăsați să o facă. Ce lipsește aici este perspectiva de gen. Cred că într-o societate care îmbătrânește, uh, vom avea nevoie de mai multă îngrijire medicală pentru persoanele în vârstă, dar și pentru copii și vom avea nevoie de uh, și va fi o situație în care femeile uh, se confruntă cu provocarea unei triple poveri. Uh, avem nevoie de măsuri puternice pentru a schimba modul în care se oferă îngrijirea față de femei, față de bărbați și, și modul în care statul oferă acest lucru. Deci Eh, cred că putem să oferim aici și o perspectivă de gen. În general, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport și sunt foarte nerăbdătoare să aflu opiniile celorlalți colegi. Doamna președinte, da, mulțumesc că avem o listă de vot foarte lungă în fața noastră, deci vă rog să nu depășiți două minute în intervențiile noastre. Doamna Casta. Doamna Castex. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Sunt... Uh foarte bucuroasă să discut cu dumneavoastră și cu raportorul acest uh, subiect uh, al provocării demografice pe care l-am mai abordat și în mandatul precedent. Aș vrea să felicit raportorul, colegul nostru, domnul Mann, pentru substanța raportului său, care, cred eu, acoperă totalitatea problemelor uh, pe care le ni le deschide în față provocarea demografică. Sunt uh, de acord cu multe dintre constatările pe care le face în raport și apreciez foarte mult această abordare uh, win-win, abordare uh, în care toată lumea câștigă, așa cum se spune. Ca și domnul Thomas Mann, cred că avem nevoie de o analiză de impact, pentru că, sigur, această problemă nu este nouă, problema demografică, și Uniunea Europeană știe că se va confrunta în continuare cu această problemă, problemă care trebuia deja rezolvată de mulți ani, însă măsurile concrete întârzie să apară. Și de asemenea știm că impactul îmbătrânirii populației se va manifesta inegal pe teritoriul Uniunii Europene și că vor fi consecințe diferite Există o problemă teritorială, uh, mai ales uh, în ce privește concentrarea persoanelor în vârstă sau concentrarea persoanelor tinere în anumite zone, în zone productive sau zone mai puțin productive, concentrare care riscă să ducă la dezechilibre și la uh, anumite costuri suplimentare în lupta cu provocarea demografică. De aceea, cred că trebuie să avem o viziune cât mai precisă a acestor consecințe, mai ales că uh, natalitatea e foarte diferită de la un stat membru la altul și chiar de la o regiune la alta. Deci trebuie să luăm în considerare toate aceste lucruri. În calitate de raportor din umbră, eu cred că una dintre, unul dintre primele răspunsuri pe care trebuie să-l dăm se referă la politica familială. Și aici există soluții care trebuie oferite tocmai pentru a crește natalitatea. Doamna președinte, întrerupe, vă rog să încheiați pentru că avem o listă lungă de vorbitori. De acord, doar câteva, doar câteva minute. Nu avem câteva minute, îmi pare foarte rău, spune doamna președinte, deci vă rog să trageți concluzia. În ce privește politica deci problema principală este cea a gestiunii resurselor umane. Și așa cum uh, ați observat, există o problemă legată de șomajul uh, tinerilor și o problemă legată de șomajul în rândul persoanelor în vârstă. Și aici cred că trebuie să avem o politică veritabilă de resurse umane astfel încât întreprinderile, companiile să nu își poată externaliza această problemă și, și să transfere asupra colectivității povara uh, subangajării tinerilor și a uh, seniorilor. Doamna președinte, îmi, îmi, îmi, ce, îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău, spune doamna președinte, uh, vorbitoare i-a fost închis microfonul. Doamna Bar, vă rog. Doamna Bar, îmi pare foarte rău dar trebuie să votăm la 9.30 și am încă șase vorbitori deja, deci este foarte dificil. Avem, uh, vom avea ocazia să discutăm uh, încă o dată uh, la amendamente, atunci când amendamentele vor fi propuse. Domnul Cercas. Señora președinte, <clears throat> este obvio, dar al menos podría dejarle un minuto para eh, hacer un pequeño sum. Doamnă președinte, voi folosi un singur minut. Uh, Doamna, antevorbitoarea mea nu a reușit să tragă concluziile. I-am spus, doamne, de la bun început, care doar două minute la dispoziție, deja vorbise trei minute, nu am ce să fac, îmi pare foarte, foarte rău. Doamna Bar. Megjegyzést tennék, három megjegyzést. Nehéz, nehéz. Mulțumesc, doamna președinte. Este foarte dificil să vorbim despre acest subiect atunci când ne... există acest fetiș al tinereții care, domin... care este dominant în societate, în mass media și care merge dincolo de aspectele acoperite în acest raport. În ceea ce privește dimensiunea financiară, există o competiție în ceea ce privește resursele financiare și când vine vorba de uh, diferența între generații, această competiție devine și mai aprigă. Va exista această uh, competiție și din partea familiilor tinere, iar în ceea ce privește dimensiunea de gen, mm, comisia noastră va trimite un aviz către raportor și cred că această dimensiune va fi parte din raportul final. Doamna Moran Jolie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îl felicit pe raportor și să subliniez două aspecte care mi s-au părut foarte interesante în prezentarea dumnealui. În primul rând este perspectiva pe care a adoptat-o, una intergenerațională, pentru a asigura coeziunea socială și solidaritatea între generații și consider că societatea noastră nu poate să funcționeze bine decât dacă avem cu adevărat această viziune comună a problemei tinerilor și a celor vârstnici, dar priviți împreună. Și acest lucru l-am apreciat foarte tare. O a doua chestiune pe care am apreciat-o foarte tare este impactul cu privire la cei cu vârsta peste 50 de ani, pentru că, în general, ne ocupăm de persoanele în vârstă după pensie, ori constatăm aici că există o oarecare anticipare, pentru că există o întreagă generație între 50 și 60 de ani care încet, încet este eliminată de pe piața muncii cu complicitatea companiilor. Voi face două propuneri, doamnă președinte. Prima dintre acestea este consecința a ceea ce am spus mai devreme, corolarul, este ca timpul pe care l-am determinat pentru cei care au ajuns la vârsta de pensie și care pot să lucreze un anumit timp, mi se pare foarte important să folosim această resursă, asta odată, și în al doilea rând, pentru a ajunge și pentru a dezvolta această solidaritate între generații și pentru a-i menține pe vârstă și pe piața muncii, trebuie să dezvoltăm formarea continuă de-a lungul întregii vieți și în același timp să exploatăm experiența lor. Acest lucru are legătură cu răspunderea socială a companiilor și cred că aceasta este o latură pe care trebuie să o adăugăm acestui raport. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc, doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce mă privește, nu pot decât să fiu de acord cu ideile exprimate de către raportorul nostru. Poziția Parlamentului European în legătură cu această chestiune este una cât se poate de importantă. Trebuie să acționăm, să combatem această problemă demografică. Aș sublinia două lucruri. În primul rând, după părerea mea, acest pact 50 plus este unul cât se poate de important, însă v-aș atrage atenția asupra uneia dintre pozițiile adoptate de către, colegi, de către colegul meu. S-a propus să se elimine uh, pensiile anticipate, pensiile înainte de termen. Să fie oare um, o, idee bună pentru că în anumite țări există chiar o regulă care s-a constatat că oamenii optează să iasă mai devreme la pensie pentru că, de fapt, sunt șomeri de mult timp. Ori dacă scoatem aceste pensii anticipate, nu mi se pare că e o idee foarte bună pentru că acest lucru ar duce la o mare nemulțumire în mai multe state membre. Și crede că în această perioadă, timp de încă niște ani buni de acum înainte, nu avem cum să asigurăm generațiilor mai vârstnice posibilitatea de a se integra pe piața muncii, așa încât este important să păstrăm aceste pensii anticipate. Cât privește politica familială, dacă noi, Uniunea Europeană, nu suntem în stare să identificăm pârghiile necesare pentru a spori natalitatea, atunci nu avem cum să rezolvăm aceste probleme. Iată ce am avut de spus, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rapti. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O serie de lucruri au fost răspuse. Însă aș dori să prezint și această dimensiune. E vorba de solidaritatea între generații, pentru că aceasta presupune și ceea ce numim problema demografică. Avem nevoie de cei tineri în această Europa îmbătrânită. Ce înseamnă acest lucru? Și anume, politicile economice și, în mod deosebit, obiectivele pe termen lung trebuie să prevadă o serie de stimulente pentru noile generații. Și dați-mi voie să închei spunând că într-o perioadă de criză, cum este cea pe care o traversează Europa, în care avem resurse limitate, în sensul că au scăzut pensiile, nu trebuie să ne repezim și nu mă ascund după deget, nu trebuie să eliminăm fix acele ajutoare financiare oferite cuplurilor, pentru că acesta totuși ar putea să fie un stimulent măcar pentru că tinerii să facă copii. Ne gândim la ce se întâmplă în Spania, spre exemplu, o țară care face eforturi foarte mari în cadrul acestei politici sociale ar trebui să încercăm să evităm reducerea acestor ajutoare sociale când tăiem fix aceste subvenții pentru uh, perechile tinere și ajutoarele de naștere, deci alocațiile pentru mame, nu ajutăm prea mult la rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc. Person, uh, with the current financial crisis, there is a vicious attack. Există un atac uh, în ceea ce privește uh, posibilitatea oamenilor de a ieși la pensie la o vârstă rezonabilă să se bucure de avantajele pensiei. Dacă mărim vârsta de pensie până la 68 de ani, o să murim la locul de muncă. Ni se spune că cei vârstnici trebuie să lucreze mai mult din cauza reducerii populației tinerii. Dar <laughs> Ideea este că nu se poate crea uh, uh, destulă bogăție să sprijine populația îmbătrânită, ceea ce nu e adevărat. Când eu eram uh, tânăr și se folosea din ce în ce mai mult tehnologia modernă, se spunea că principala problemă a viitorului va fi ce o să facem cu tot timpul liber. Uh, iar realitatea este că uh, folosim din ce în ce mai multă tehnologie foarte modernă, iar singurii care au timp liber sunt uh, șomerii, adică se bucură nu de timp liber, ci de sărăcie. Iar asta arată, de fapt, uh, cum e organizată societatea noastră. Ar n-ar trebui să obligăm pe, pe oameni să pe, um, lucreze până mor, ci să uh, le oferim uh, sprijinul necesar și să ne gândim ce cât de nebun este sistemul, cât de irațional este sistemul când pe de-o parte nu avem bani de pensii și pe de altă parte uh, managerii de uh, fonduri joacă uh, sume uriașe la casino pentru profitul personal. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Conflict is not between older and younger. Nu este un conflict între tineri și vârstnici, ci dintre, uh, ce, dintre majoritatea populației și minoritatea care deține foarte multe resurse. Yeah. Domnul Borg? Voi fi foarte succint. Mulțumesc. S-au spus foarte multe până acum. Dar aș vrea să îi mulțumesc domnului Man pentru acest, această primă formă a raportului, care uh, menționează foarte multe politici. Există uh, elemente pe care cred că merită să le discutăm în detaliu, sistemul de uh, asigurări sociale. Trebuie în același timp să ne referim și la problema migrației, mai ales Aici, această zonă va fi foarte importantă în anii viitori. Statele membre se vor confrunta din ce în ce mai mult cu această problemă. Va trebui să găsim soluții, va fi foarte dificil să creăm uh, niște sisteme de asigurări sociale foarte solide. Uh, în ceea ce privește educația, formarea și munca. Principalele instrumente se află în mâinile statelor membre. Dar aceste politici trebuie întărite, aceste instrumente trebuie uh, îmbunătățite. Mulțumesc foarte mult. Uh, can I ask uh, whether the commission wants to say a few... Înainte de a da cuvântul domnului Mana, aș dori să întreb reprezentantul comisiei dacă are ceva de adăugat. Da, aș dori să mm, uh, ah yeah sorry sorry um, and we aș dori să fac legătura dintre uh, Um, raportului domnului Man și propunerea noastră ca anul 2012 să fie dedicat îmbătrânirii active. Dorim uh, să facem niște propuneri concrete uh, pentru acest an. Sigur, Consiliul și Parlamentul trebuie să decidă în privința acest, acestor propuneri, dar este întotdeauna bine să avem uh, o serie de idei privind obiectivele pe care le putem stabili pentru un astfel de an european. Um, de asemenea, concluziile Consiliului privind îmbătrânirea activă uh, Uh, vor fi utile, poate o parte vor fi integrate în raportul domnului Mann. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, uh, mulțumesc că ați fost atât de... Uh, uh, ați avut un discurs atât de concis. Atunci îi dau acum uh, cuvântul domnului Thomas Mann pentru a trage concluziile. Mulțumesc, voi fi și eu concis, doar câteva observații doresc să fac. Există mult mai multe puncte uh, ce merită discutate în raport. Există o carte verde privind sistemul de pensii, dar nu am inclus acest element în raport pentru că vreau să mă concentrez asupra unui număr mai mic de puncte. Uh, dar se va face o referire uh, succintă la acest element în uh, uh, raport. De asemenea, uh, egalitatea de gen merită de asemenea inclusă. Și sunt uh, foarte, foarte bucuros că putem uh, coopera uh, în, încă o dată cu uh, raportorul din umbră. Vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră uh, și um, avem nevoie și de cifre concrete, fără de care nu putem avea o abordare obiectivă. Um, în ceea ce privește uh, stagiile și tinerii care uh, lucrează voluntar, sigur, este uh, un element important, dar de asemenea merită o remunerație pentru munca lor. Uh, Uh, de asemenea, este important să avem aceste echipe mixte de tineri și persoane în vârstă pentru a combina uh, uh, experiența cu uh, inovația. Pentru doamna Moro, sunt foarte recunoscător pentru sprijinul dumneavoastră. Sigur, avem nevoie de uh, un proces continuu de învățare. Uh, Uh, pentru că avem uh, programe pentru tineri, uh, dar să nu uităm o interpretare corectă a conceptului de învățare pe tot parcursul vieții. În ceea ce privește dorința de a-i ajuta pe tineri să obțină un job cât mai devreme și dorința celor vârstnici de a se pensiona mai devreme. Statele membre au experiențe diferite în acest sens. Voi include aceste elemente, aceste observații în raport. În ceea ce privește uh, numărul mic de oportunități de întâlnire dintre tineri și vârstnici, nu, ar, nu spun că ar trebui să fie obligați uh, pensio, uh, persoanele mai în vârstă să lucreze până la vârste avansate. Depinde de fiecare caz. Trebuie să li se dea posibilitatea să continue activitatea dacă o doresc. der Forderung, die ich vorhin gar nicht genannt habe, aber die ich mal unterstreiche. Aș dori să subliniez de asemenea faptul că propunerea mea ca anul 2012 să fie anul european pentru îmbătrânirea activă uh, și avem uh, timp să obținem sprijinul uh, forurilor politice. Sunt foarte bucuros că vom face acest lucru ca o inițiativă comună între Parlament și Comisie. Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este 11 iunie, spune la președinte, și analiza amendamentelor se face pe 13 și 14 iulie. Adoptarea va fi pe 29 și pe 30 septembrie. Mulțumim foarte mult și haideți să trecem direct la voturi. Primul vot va fi pe bază de cartele electronice. Vă rog sau pregătiți cartela de vot ca să vedem și câte persoane sunt prezente în sală. Deci avem primul vot. Este vorba de mobilizarea de fonduri europene, de, um, cele patru scrisori din fondul european de adaptare la globalizare. Deci, avem de asemenea cererea Spaniei în, în favoarea lucrătorilor din domeniul construcțiilor și din Valencia și din Castilla-La Mancha. Am discutat împreună cu Comisia în cadrul grupului de lucru și nu s-au depus niciun fel de amendamente în termenul prevăzut de către grupul de lucru uh, FEG. Așadar, există un vot unic și s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis acum votul. și rezultatul este 40 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Ba, văd că există un deputat care nu are cartele. Mă iertați, n-am cartele, spune. Nu am cartela de vot la mine, deci vot cu mâna domnului Eric și o să ridic mâna să spun că votez pentru. La următorul vot puteți să anunțați cum votați cu degetul sus, jos, ca să știm să vă înregistrăm. La următorul vot vorbim despre contracte de muncă atipice. Ba da, ba da, despre asta este. Amendamentul 1 nu poate fi acceptat. Deci trecem la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și de ce 53, 34, 55, 51, 56, 52, sunt caduce, 59 a fost retras și uh, la, pentru compromisul B, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așa încât 60, 61, 62 și, 60, și 58 sunt caduce. Amendamentul uh, următor, cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 64 și 65 sunt amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți cu cartelele să verificăm. S-a deschis votul. Să închizi votul. Și am înregistrat și votul dumneavoastră. 20 pentru, 26 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 67, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66, care este compatibil cu amendamentul 63, pentru? Împotrivă se adoptă. Compromisul C pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Să deschizi votul. Domnul Ieric. Să închizi votul. 26 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. La D, compromisul D, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă la 70, 71, 72, 76, 77, 78 sunt caduce, 72. Deci partea a doua poate fi votată ca adăugire la compromisul D. Așadar, cei care sunteți pentru 72, partea a doua. Împotrivă, haideți să verificăm cartele, s-a deschis votul. S-a 20 pentru 27 împotrivă se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu cartelele încă o dată. s închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri se adoptă, 75 e caduc. cinci este caduc, deoarece compromisul ce a fost adoptat. 80, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 81 pentru. Botriva. Se adoptă. 79. Avem un vot pe părți la cererea verzilor. Prima parte. Există două părți, da? Prima parte este pentru, de la Notes V până la Exploitation. Pentru potrivă. Hai verificăm cu cartelele, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. De asemenea, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Hai să verificăm cu cartela și aici, să deschis votul. La partea a doua de la 79. S-a închis votul. 23 pentru, 24 împotrivă. Se respinge compromisul E pentru, împotrivă. Se adoptă. Și 82, 83, 84, 85, 86, 87 sunt caduce. 88 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic, să deschizi votul la 88. S-a închis votul. 32 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Compromisul F Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 și 96 sunt caduce. 97. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 98 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. 97. S-a închis votul. 27 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 98 cine este pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. In favor. 99 cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 100 a fost retras. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic. Votul este deschis. Vote is closed. Uh, Votul este închis. 34 pentru, 13 împotrivă, aprobat. 102, 104, 105, 106. 102, 106 și 103 cad. Trecem la compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. De la 107 la 113 sunt caduce. 115. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Paragraful 12, compromisul I. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Și atunci de la 116 la 124 sunt caduce. și 125 este caduc. Mergem direct la 126. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că vom verifica electronic. Deschid votul la 126. Vote is closed. Votul este închis. 29 pentru, 19 împotrivă, aprobat. 127 este compatibil cu 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 128. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 129. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Aprobat. 130 este caduc. 1 131 uh, pentru împotriva abținere aprobat. 132 cine este pentru împotrivă. 133 și 134 cu amendament oral al raportorului, cred că aveți pe lista de vot. Deci 134, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 135, iarăși un amendament pe care l aveți pe lista de vot. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 136, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 137, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 138, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Compromisul J, cine este pentru, împotrivă, Votăm electronic. Votul este deschis la compromisul J. Votul este închis. 37 pentru 10 împotrivă se aprobă. Deci de la 140 la 146 sunt caduce. 139 poate fi votat ca adăugire. Cine este pentru 139? Împotrivă. Votăm electronic. 139, votul este deschis. Votul este închis. 21 pentru, 27 împotrivă, respins. 145 vot pe părți cerut de verzi, prima parte, de la Points Out până la Wretched Conditions. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm uh, electronic pe prima parte. Votul este deschis. Votul este închis. 26 pentru, 23 împotrivă, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru? Pardon, e un amendament oral. Trebuie să votăm amendamentul oral, prima parte, și asta înseamnă uh, ștergerea cuvântului false de după cuvintele a clear definition of. Deci, cine este pentru amendamentul oral, prima parte, 145. Cine este pentru, împotrivă? Verificăm electronic. Prima parte a amendament oral. Votul este închis. 24 pentru, 23 împotrivă, se respinge. Partea a doua, amendamentul 145, cine este pentru, împotrivă. Uh, nu toată lumea votează. Haideți să votăm electronic. Haideți să votăm electronic. Partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. 19 pentru, 29 împotrivă, respins. Partea a doua cine este pentru, împotrivă. Haideți să verificăm partea a treia. Votul este închis. 26 pentru, 22 împotrivă, se aprobă. 147, cine este pentru? 147. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 148. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 149. Cine este pentru, împotrivă, deschid votul la 149. Votul este închis. 21 pentru, 28 împotrivă, respins. Compromisul K. Cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. Amendamentele de la 150 la 155 sunt caduce. 156. Cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 157. Cine este pentru, împotrivă, din nou, verificăm electronic la 157. Douăzeci cinci pentru 21 împotrivă, 3, două abțineri se aprobă. Acum, amendamentul 158 și 160 și 161 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Mm-hmm. 15 pentru, 33 împotrivă, respins. 159 și 162 retrase. Compromisul L, cine este pentru, împotrivă, Aprobat. 163 până la 166 sunt caduce. Votăm 167 cine este pentru, împotrivă, abțineri. Votăm electronic. Verificăm electronic. La 167. Votul este închis. 22 pentru, 26 împotrivă. Acum 168. Cine este pentru, împotrivă? Aceeași majoritate împotrivă. 169. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm totuși. Votul este deschis. Uh, avem un membru PP în plus, deci vă rog, care votează. Deci haideți să, să uh, vă hotărâți cine dintre dumneavoastră de la PP nu va vota. Deci trecem din nou uh, la vot la 169, amendamentul 169, votul este deschis. Oh, I haven't voted. No. <laughs> 25 uh, in favor. 25 uh, pentru, 22 împotrivă. Se aprobă. Amendamentul 170, amendament oral al raportorului, se adaugă cuvintele în unele state membre. Deci cine este pentru, împotrivă, din nou va trebui să verificăm. 170, așadar votul este deschis, votul electronic. 26 pentru, 23 împotrivă se aprobă. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 171, 173, 172, 174 și 175 sunt caduce. 176 și 177 pot fi votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă? sunt respinse. Compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 179 până la 182 sunt caduce. Votăm 183. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 184. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, aprobat. 185 este caduc. 100... 186 cine este pentru, împotrivă. Deschidem votul la 186. Votul este închis. 27 pentru, 22 împotrivă, se aprobă. 187. Cine este pentru, cine este împotrivă? Încercăm din nou să votăm. Haideți, vă să ridicați mâna. 187. Cine este pentru, împotrivă? Abținere aprobat. 188. Cine este pentru? scuze, 188 este caduc, 189 este compatibil, deci votăm 189. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. 190 e caduc, compromisul O. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri aprobat. Amendamentele de la 191 la 195 sunt caduce. 196 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 198. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 200. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul este deschis. La 200. Douăzeci pentru, 21 împotrivă, se aprobă. 201 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul P Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Deci amendamentele 202 până la 27 sunt caduce. Votăm acum 205 ca adăugire. Votăm 205. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 208 este caduc dacă compromisul C s-a adoptat. Trecem la 210. Cine este pentru? Nu. Nu mă, eu nu mă supăr, spune doamna președinte, e amendamentul meu, dar credeam că... Nu, deci 210, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 211 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 212 cine este pentru, împotrivă, deschid votul la 212, votul este deschis. Votul este închis. 70 pentru, 28 împotrivă, 3 abțineri, respins. 213 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 214 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 215 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 216 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 217 cine este pentru, împotrivă, Deschid votul la 217. Votul este închis. 26 pentru, 22 împotrivă, se aprobă. 218, cine este pentru? Împotrivă, din nou verificăm electronic. Votul este închis. 21 pentru, 28 împotrivă, respins. 219 pentru împotrivă, abținere aprobat. 220 pentru împotrivă. Deschidem votul la 220. Votul este închis. 29 pentru 18 împotrivă. 221 este retras. Compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Voi verifica electronic compromisul Q. Votul este deschis. Votul este închis. 35 pentru, 13 împotrivă. 223 până la 226 sunt caduce. Votăm 222 ca o adăugire la compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Caduc. 227. Cine este pentru? Deschid votul la 222. Votul este deschis. Votul este închis. 21 pentru, 28 împotrivă. Se respinge. 227 cine este pentru, împotrivă. Deschid votul la 227. 21 pentru, 28 împotrivă se respinge. 228 cine este pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile din nou pentru că nu pot să văd cine a votat. 228 cine este pentru, împotrivă, abțineri. 229 cine este pentru, împotrivă. Se aprobă. Nu, haideți să verificăm. Votul este deschis la 229. Votul este închis. 27 pentru. Se aprobă. 230 este caduc. 231. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Compromisul uh, R. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Doi, trei, șase poate fi votat ca o adăugire. Cine este pentru, împotrivă. Deschidem votul electronic la 236. Votul este închis. 26 pentru, 23 împotrivă. Se aprobă. Compromisul S. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aprobat. 237 este caduc. 238. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Cred că e respins, dar verificăm electronic. 238. Votul este închis. Da, 40 împotrivă. Evident că uh, am, încep să am probleme de vedere. Așadar, se respinge, vorbim, uh, votăm 239, cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Aprobat. 240. Cine este pentru? Îmi cer scuze, este caduc. Nu, 239 era caduc. 241 este compatibil. Votăm 241. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este caduc. 242. Cine este pentru? 241. Deschid votul electronic la 241. Deci 24 este 241 eh, 240 este respins. 242 Cine este pentru? Those against. Abstentions. Cine este împotrivă? Abține respins. 243. Putem să-l votăm. Este compatibil. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic la 243. Vote is closed. 24, 24, it falls. Uh, 244, uh, those in favour? Those again? 244, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245, cine este pentru? carried. Împotrivă, abținere, aprobat. 246, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Citarea 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Aproba. Cine este pentru? 6. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 6. Verificăm 6. ce pentru, 28 împotriva, deci este caduc 7. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să votați din nou, nu, nu, nu ridicați mâna foarte clar. E greu să verificăm electronic tot timpul. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Verificăm, verificăm. Votul este închis. 23 pentru, nu, 24 pentru, 22 împotrivă, o abținere se aprobă. Trecem la considerentul A, amendamentul 8, cine este pentru, împotriva abținere aprobat 9, cine este pentru, nu, este caduc. 57, amendament oral al raportorului, să se șteargă cuvintele Self-Employment Independent. 57 așadar. Cine este pentru? Împotrivă. Iarăși nu vota. Cine este pentru 57? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă foarte clar. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins 11 pentru, împotrivă. Verificăm 11. Douăzeci șapte pentru, douăzeci și unu împotrivă, se aprobă. 12 este caduc. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Adoptat. Compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Adoptat. 19 și 20 pot fi votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Din nou, încă o dată, cine este pentru? Împotrivă. Aprobat 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. 22. Cine este pentru? abținere aprobat. 23 cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 24 cine este pentru, împotrivă, abțineri este caduc. 25 cine este pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic. Votul este închis. 21 pentru, 27 împotrivă. Se respinge. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri aprobat. 28 este caduc, 29 este compatibil, cine este pentru, împotrivă. Verificăm electronic 29. 26 pentru, 22 împotrivă, se aprobă. 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32-33 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Deschid votul electronic. Votul este închis. pentru 27 împotrivă, deci se respinge. 20, 34 cine este pentru împotrivă. Verificăm. să votați din nou. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Obține. se aprobă. 36. Cine este pentru? Vreți să verificăm? Deschid votul la 35. 35, dacă vreți, 31 31 la 17 36 cine este pentru It's against abstention împotriva abținere aprobat 37 cine este pentru împotrivă abținere aprobat 38 cine este pentru împotrivă abținere aprobat. 39 este caduc. 40 la fel. 41 cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 43 și 44 vot, se votează la oaltă, pentru împotrivă, abținere aprobat. 44 cine este pentru? 44 cine este pentru? Împotrivă se respinge. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este respins. 46 este caduc. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Abțineri? Nu, se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Este aprobat. Scuze, verificăm electronic 48. Poate că nu văd eu bine. Yes, I think it was very clearly carried. Da, am foarte clar, este aprobat cu 42 de voturi pentru la 5, deci 48 este aprobat. 49, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se aprobă. Și acum ajungem la votul final. Vot cu apel uh, nominal, votul este deschis. Poți să vă întreb cum votați, votați împotriva, da? Votul este închis. 41 pentru, 6 împotrivă, o abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Raportul este aprobat. Felicitări doamnei Gruni. Uh, Următorul este raportul Beres. Mergem direct la compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prin urmare, 17, 18, 19, 21 sunt ca aduce. Compromisul B pentru, împotrivă. O luăm de la capăt. Pentru, împotrivă, se adoptă. Prin urmare, 25, 23, 24 sunt caduce, ca și 20, 26 cine e pentru, împotrivă. Uh, votăm electronic pentru 26. One too many. Un vot în plus de la ALDE de data asta. Marin, there's one too many ALDE. Sunt prea multe voturi de la ALDE. Can we take that vote again? Votăm din nou electronic. On 26. Pentru 26. Votul este deschis. Pentru 26. Votul este închis. 21 pentru 26 împotrivă Compromisul C se adoptă. Trecem la 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, votăm electronic pentru și 3. Douăzeci unu, douăzeci șase uh, se respinge. 34, 35 împreună pentru împotrivă se respinge. Verificăm vot electronic

35 și 36. 37 cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic pentru 37. Deschis votul pentru 37. The vote is closed. Votul s-a închis. 19 pentru 26 împotrivă, 39 pentru împotrivă. Votăm electronic pentru 39. Votul s-a deschis pentru 39. Uh, 20. 20 pentru 27 împotrivă se respinge. 40 pentru împotrivă se respinge. Verificăm electronic pentru 40. S-a deschis votul. 24 in 20 25 pentru 22 împotrivă se adoptă. Compromisul D, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Prin urmare, 41-42 sunt caduce, 43 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic pentru 44. Votul s-a deschis. Șaptesprezece pentru 26 împotrivă se respinge. Compromisul E, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 45, 46, 4... A, trecem la... A, votăm electronic pentru compromisul E. Compromisul E. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 26 pentru 21 împotrivă se adoptă. Trecem la 50. Cine este pentru? împotrivă, verificăm electronic, pentru 50 s-a deschis votul, s-a închis votul, 22 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 51, cine este pentru? Cine este împotrivă? Ar fi bine totuși să verificăm electronic pentru 51. S-a deschis votul pentru 51. Votul s-a închis. 20 pentru 26 împotrivă se respinge. Pentru considerente A, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă. Uh, verificăm electronic pentru uh, prima parte, recita, uh, considerentul A. S-a închis votul. 26 pentru 21 împotrivă. Votăm a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Uh, it falls. It falls even de fapt, se respinge dacă este adoptată prima parte. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 este cadru, compromisul CG uh, pentru împotrivă. Votăm electronic compromisul G. Vă rog să ridicați mâna clar. Compromisul G. 41 la 1. Așa că vă, cred că toată lumea a început să obosească. Uh, amendamentul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 15, cine este pentru, împotrivă. Cred că este respins, dar ar fi bine să verificăm. O deschidem votul. Pentru 15. Votul s-a închis. 16 pentru 31 împotrivă se respinge. Trecem la 16. Uh, vot pe părți solicitat de raportor. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 6 este caduc, avem votul final, votul s-a deschis, votul electronic s-a deschis. ...41 pentru 3 împotrivă 3 abțineri. Mulțumesc foarte mult și... O felicităm pe, raporto pe raportoare în absență. Următorul, avizul domnului Christensen. Amendamentul 5 a fost retras. Trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Prin urmare, uh, trecem la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la numărul 15. Numărul, amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul de cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20-21 sunt caduce, 19 este caduc, 22 este retras. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 este caduc. 26 cine este pentru? O secundă. 25 nu este caduc. Cine pentru 25. Ne întoarcem la 25. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. Votul este deschis pentru 25, amendamentul 25. Votul s-a închis. 26 pentru, 19 împotrivă, 2 abțineri. 26 cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29. Cine este pentru, împotrivă, o să votăm electronic pentru 29. Cred că este respins, dar să verificăm. Can you say which way you're voting? Cum votați? Sunteți împotrivă. Very clear, sorry. I was, my mind was distracted. Nine... 9 uh, pentru 38 împotrivă, clar se respinge. 30 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 32 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic amendamentul 36. și cinci pentru 21 împotrivă se adoptă 37. Cine a fost retras compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem prin urmare la numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic pentru votul final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 44 pentru 3 împotrivă, nicio abținere. Mulțumesc foarte mult și felicitări domnului Christensen. Trecem acum la raportul doamnei Emily Turunen, accesul tinerilor la piața muncii. Ehm, trecem direct o secundă să găsească și secretariatul documentul. Trecem la amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge, dar aș vrea să verificăm amendamentul 29 electronic. Votul s-a închis. 20 23 la 23 se respinge. Amendamentul 28 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Știu că toată lumea a obosit și eu am obosit. Uh, s-a adoptat 30. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Uh, de la Comisia pentru Cultură 6. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Ok, să verificăm. Uh, amendamentul de la Comisia de Cultură numărul 6. Votul s-a închis. 33 pentru, 13 împotrivă se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la uh, amendamentul 8 de la cultură pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, cine este pentru, împotrivă, votăm electronic pentru amendamentul 42. Uh, 26, in favor. 26 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Compromisul C, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 48. Mm, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Am sărit peste 44. Votăm pentru amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Acum compromisul de cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 a fost retras. Cine, 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Cine pentru? Ab împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este clar. Trebuie să uh, votăm electronic pentru 58. Deschidem votul. se pentru 21 împotrivă se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă. Iarăși nu este clar. Deschidem votul electronic pentru 59. 21 pentru 21, 24 împotrivă se respinge. Compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 25 uh, de la cultură cade. Trecem la 64. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, Cultură 14 uh, este caduc, 65 cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Compromisul G, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 și 29 sunt acoperite. Compromisul H, cine este pentru? Împotrivă. Puteți să ridicați mâna din nou compromisul H, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Prin urmare, trecem la amendamentul 13, cultură. Și apoi la 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79. Cine este pentru? Abțin, împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cultură 10 uh, este acoperit. cultura 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9 este acoperit. Uh, 82. Cine este pentru? Împotrivă? Votăm electronic pentru 82. Vote is closed. Votul s-a închis. 24 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 83 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură 3 este acoperit. Compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 91, care este caduc, cultură 2, cine este pentru, împotrivă. Votăm electronic pentru amendamentul cultură 2. Uh, 20. 22 pentru 19 împotrivă. 92 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comisia de cultură 18 s-a acoperit. 26 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult Tură 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94, amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia pentru Cultură 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, Comisia pentru Cultură 1 este acoperit, Cultură 19 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 100, cine este pentru, împotrivă, votăm electronic pentru amendamentul 100. Vote is closed. Votul s-a închis. 14 pentru, 32 împotrivă. 101 uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri. O să, vă rog să votăm din nou 101 cine este pentru, împotrivă. Haideți să votăm electronic pentru 100, 101. Votul s-a deschis. Douăzeci pentru, 27 împotrivă. 102 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 cine este pentru, împotrivă, Cred că se respinge, dar haideți să votăm electronic. Twenty. zece pentru, 27 împotrivă, 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă. O votă electronic pentru amendamentul 108. Votul s-a închis. 33 pentru 13 împotrivă. 101, 109, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110, cine este pentru? Cine este pentru? O luăm de la capăt. 110, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia Okay. Uh, culture for... Comisia pentru Cultură 5, uh, amendamentul este acoperit, 115 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 este retras, compromisul L, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, este respins. 131. Amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cultură 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cultură 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cultură 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar să verificăm. 23 check. Pentru amendamentul Comisiei pentru Cultura 23. 25 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 132 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul M, s-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. 25 pentru 21 împotrivă se adoptă. 140 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142 cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 143 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 or, amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ă, mă scuzați, doamna președinte, se adoptă. Cultură 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Votăm electronic. Mulțumesc. so 23 la 23 se respinge. Compromisul N cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148, 149 se votează împreună cine este pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 150 este caduc. Nu, 150, 150, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 este acoperit. 151, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cultură 24, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 ă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură A, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Deschidem votul electronic pentru 9. Uh, 24. 24 4 pentru 21 împotrivă, o abținere se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic pentru amendamentul 10. Twenty-five. 25 5 la 21 se adoptă. Uh, 11 pentru, împotrivă, abțineri, cade. 12 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping, uh, se adoptă. 13 cine este pentru, împotrivă, Cred că ar fi mai bine să votăm electronic pentru amendamentul 13. Douăzeci și 26 pentru, 20 împotrivă, se adoptă compromisul os pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 cine este pentru, împotrivă, Cred că o, suntem cu toții cam obosiți. Votăm electronic pentru 18. Vote is closed. Uh, 22. 22 pentru 25 împotrivă se respinge. Compromisul P Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că ar fi bine să votăm electronic. S-a deschis votul pentru 4. 24 uh, pentru 23 împotrivă se adoptă. 5 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fin, uh, vot electronic pentru votul final. S-a deschis votul. The vote is closed. Votul s-a închis. 42 pentru 1 împotriva 4 abțineri. Fericită doamnei Turunen. This the final. Two final votes. We've only got a few more votes to go. Mai avem un pic ușor. Întrebare cu solicitare de răspuns oral privind uh, îngrijirea pe termen lung, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, cine este pentru, abțineri, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, cine este pentru, Împotrivă. Nu e clar. Votăm electronic 6. Yeah, I know, sorry. Um, 32 in favor. 32 pentru, 16 împotrivă. Votăm pentru 8. Amendamentul 8. Cine este pentru? Seven. We didn't vote on seven. We didn't vote on seven. No. <laughs> Că toată lumea a obosit, spune doamna președinte, nu am votat șapte. Deci, șapte, cine este pentru? Cine este pentru amendamentul șapte? Împotrivă. So difficult. Amendment. Verificăm electronic pentru amendamentul 7. Can I just ask our administrator to get our voting list to the... Uh... Și am dorit să ajungă și lista de vot la grupul nostru, dacă se poate. Mulțumesc. 7. Uh, 7. Sorry, our group hasn't got the voting list. Îmi pare rău, spune doamna președinte, grupul nostru nu are lista de vot. Oh. Închidem votul. Thank you. Thank you very much. That's very useful. Thank you. Oh, how confusing. Uh, those in favour 17, those against 20. Uh, 17 pentru, 26 împotriva. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Să votăm electronic amendamentul 8. Vote is closed. Votul s-a închis 20 pentru 26 împotrivă. Compromis, compromisul B cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot pe părți pentru amendamentul 12, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic pentru partea a doua. Uh, closed. Those in... Votul s-a închis, 17 pentru 29 împotrivă, este respins. Amendamentul 13, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. Uh, the vote is closed. 46. S-a închis votul 26, 46 pentru 1 împotrivă. Mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Trecem la ultimul vot. Uh, propunere de rezoluție. Bine că e ultimul vot, că altfel am fi rămas aici. Amendamentul 1 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? 12. Uh, ă, împotrivă. Cred că se respinge, dar mai bine votăm electronic. S-a deschis votul. Vote is Votul s-a închis. 19 pentru 22, împotrivă se respinge. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic pentru amendamentul 13. Votul s-a închis. 23 pentru 23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 Se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic amendamentul 29. Cred că se respinge. Vote is closed. Votul s-a închis. 17 pentru 28 împotrivă se respinge 21 pentru Împotrivă. 20, abțineri se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să adoptă compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deschidem votul electronic la 32. 32. Vote is closed. Votul s-a închis. 26 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 33, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 37, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Cine? Uh, doamna președintă explică că se dorește o verificare. Yes, very 44 pentru 3 împotrivă. Vot electronic, vot final, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. 46 pentru 1 împotrivă și pot să mă felicit. <laughs> Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor! A fost un maraton al voturilor, nu știu dumneavoastră, dar cum vi s-a părut, dar mie mi s-a părut extenuant. Facem o pauză de 2-3 minute și apoi ne întoarcem pentru audiere. Ca să apucați să beți un pahar cu apă. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să luați loc și sper că v-ați revenit după maratonul votului. Vă rog să luați loc uh, toată lumea și să începem audierea. Suntem pe punctul să începem audierea, deci uh, dacă vreți să rămâneți, vă rog să luați loc. Audierea se referă la impactul uh, deciziilor Curții Europene de Justiție în cazurile Viking, Laval, Rüfer și Luxemburg privind negocierea colectivă și, de asemenea, în afară de principalii vorbitori, avem un observator, uh, domnul Thomas Janssen, raportor uh, pentru Comitetul Economic și Social, raportor pentru aviz al Comitetului Economic și Social Însă cei trei uh, vorbitori sunt domnul Armindo Silva de la Comisie, doamna Maxim uh, Ceruti de la Business Europe și doamna Catherine Pașie de la Confederația Europeană a Sindicatelor și dau cuvântul domnului Armindo Silva din partea Comisiei. Aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru angajare și ocuparea forței muncă și probleme sociale, uh, pentru că m-au invitat la această dezbatere pentru a exprima uh, poziția noastră pe această chestiune. Sigur, deciziile Curții Europene de Justiție în cazurile Viking, Laval, Ruffert și Luxemburg uh, au uh, determinat o dezbatere intensă concentrată pe interpretarea și implementarea directivei privind uh, detașarea angajaților, precum și privind consecințele asupra protecției drepturilor uh, angajaților și dreptul la acțiuni colective al uh, sindicatelor. Este clar că suntem încă departe de a fi obținut un consens politic și social privind impactul acestor decizii și privind deciziile juridice cheie care trebuie luate sau măsurile care trebuie luate la nivel european. Aceste decizii au expus foarte clar uh, tensiunile care există între, pe de o parte, constrângerile asupra actorilor publici și privați, uh, constrângeri impuse de operarea pieței unice și apoi efectele distributive. Și au uh, cerut autorilor de politici să acționeze pentru a clarifica regulile și pentru a rezolva problemele juridice rămase în suspensie. Trebuie să recunoaștem că guvernele naționale, eh, direct sau indirect afectate de aceste decizii, au răspuns deja la acest eh, apel. Și unul dintre rezultate a fost amendarea legislației în Danemarca, Suedia, în eh, Saxonia Inferioară, în Germania și în Luxemburg. În Danemarca și Suedia concentrarea a fost pe îmbunătățirea compatibilității între uh, negocierea colectivă, așa cum se practică la nivel național în relațiile industriale, și definițiile stabilite de directiva privind detașarea angajaților. Și, de asemenea, condițiile în care sindicatele pot uh, acționa uh, împotriva unei companii care folosește angajați detașați. S-a definit mai clar acest lucru. În Germania, s-a renunțat la obligația angajatorilor de a uh, respecta uh, un nivel minim de plată privind uh, muncitorii detașați. În Germania, de asemenea, s-au făcut o serie întreagă de modificări privind condițiile din țara de origine a angajaților detașați. Oricum, este clar că uh, Consecințele acestor decizii trec dincolo de țările implicate direct în aceste decizii. Există două probleme cheie de interes general european ridicate de aceste hotărâri, mai ales de hotărârile în cazurile Viking și Laval. În primul rând, în ce măsură uh, sindicatele pot proteja interesele angajaților fără să uh, afecteze interesele economice ale unei companii uh, operând dintr-un alt stat membru. Deci aici este vorba de echilibrul între drepturile fundamentale și drepturile economice, ambele fiind uh, prevăzute și apărate de tratate și de principiile comune ale legislației comunitare. În al doilea rând, statele membre sau partenerii sociale au ele dreptul de a hotărâ uh, condiții mai favorabile pentru angajați care sunt detașați temporar pe teritoriul lor peste condițiile minime stabilite de directiva 9671 fără să submineze și fără să creeze cost, obstacole uh, transfrontaliere? Aici e vorba de problemele de interpretare a directivei, în special a articolului 3. Conform protecției uh, angajatorilor, noi credem că aceste hotărâri uh, nu pun sub semn întrebării nici substanța, nici spiritul drepturilor angajaților. Curtea de Justiție a recunoscut pentru prima dată că dreptul de a, uh, la acțiune colectivă este un drept fundamental. A confirmat de asemenea că sindicatele vor putea să continue să acționeze pentru a proteja angajații dacă acest lucru respectă legislația existentă la nivel comunitar. De asemenea, trebuie subliniat că libera circulație a muncitorilor, a angajaților care au dreptul să lucreze într-un alt stat membru, libertatea de stabilire și libertatea de a oferi servicii sunt principii fundamentale ale Uniunii Europene. Aceste directive se traduc în legislație comunitară pentru a garanta un, condiții egale pentru oameni și pentru companii. Scopul este maximizarea oportunităților de inovare și de creștere, în același timp protejând drepturile angajaților, fie că ei uh, se transferă din uh, inițiativă proprie sau la cererea patronilor. Asta nu înseamnă că libertatea economică poate fi folosită pentru a reduce, pentru a uh, înrăutăți condițiile de lucru sau pentru a împiedica sindicatele să își uh, apere interesele membrilor, chiar și în dispute transfrontaliere. Recunoașterea importanței acestor probleme este arătată și de faptul că președintele Barroso s-a angajat în septembrie 2009 în fața Parlamentului să propună legislație, uh, preferabil un regulament, subiect al unei proceduri de codecizie, pentru a rezolva problemele de interpretare și de implementare în ideea de a îmbunătăți aplicarea eh, directivei privind eh, detașarea angajaților. La conferința pe această temă organizată de președinția spaniolă la Oviedo pe 17 și 18 martie, domnul comisar Andor și-a anunțat intenția de a traduce angajamentul președintelui Barroso într-o propunere pe care intenționează să o facă în anul 2011, după ce va lua în considerare uh, concluziile unei consultări cu toate părțile implicate, incluzând aici, evident, partenerii sociale europeni. O evoluție importantă în acest sens a fost publicarea recentă a raportului Monti, o nouă strategie pentru piața unică. Raportul se abordează direct uh, problema modului în care piața și dimensiunile sociale ale unei uh, economii integrate europene pot fi întărite. Și recunoaște mai ales că pentru a avea o relansare sustenabilă a pieței unice, trebuie rezolvate unele fricțiuni care există în zona socială și trebuie ajustate regulile pieței unice pentru a lua în considerare nevoia unei contextualizări locale și sociale. Începește situația creată de hotărâre Curții de Justiție, raportul recomandă clarificarea implementării directivei și întărirea diseminării uh, informațiilor privind drepturile și obligațiile angajaților și companiilor, precum și a sancțiunilor, în cadrul uh, oferirii transfrontaliere de servicii. Mai mult, raportul recomandă introducerea unei prevederi care să garanteze dreptul la grevă, pe baza articolului 2 din reglementarea Consiliului 2679 din 1998, precum și un mecanism de rezolvare informală a disputelor de muncă, a conflictelor de muncă legate de aplicarea directivei. Este util să reamintim că scopul reglementării din 1998 este să reînnoiască angajamentul față de libera circulație a bunurilor, excluzând orice impact negativ asupra exercitării dreptului la grevă, și uh, încearcă să evite uh, probleme și uh, piedici în calea implementării pieței unice, recunoscând în același timp că dreptul la grevă nu poate fi afectat. Un sistem de avertizare rapidă în ce privește obstacolele față de libera circulație a bunurilor este creat pentru a avea o, pentru a crea o încredere reciprocă. Comisia poate cere unui stat membru să elimine un obstacol uh, în calea liberei circulației a bunurilor odată ce acesta este identificat. Comisia examinează acum recomandările raportului și își va stabili un plan pentru relansarea pieței unice în cursul acestui an. Merită analizate opțiunile de revizuire a cadrului juridic uh, privind uh, detașarea uh, angajaților. Câteva opțiuni sunt în continuare examinate de către Comisie privind area de aplicare, baza juridică și cele mai bune instrumente, luând în considerare implicațiile instrumentului de la, tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale. În ce privește area de aplicare, Aici există încă o diversitate de opinii. Examinând uh, propunerile sale, Comisia trebuie să țină seama de limitele impuse de tratat competențelor legislative, mai ales decât articolul 153, paragraful 5, în ce privește dreptul la grevă. Comisia, de asemenea, ar trebui să evite să facă propuneri care nu vor ajuta la crearea unui consens între partenerii sociali sau colegislatori. Trebuie spus de asemenea că atunci când a fost adoptată de Consiliul în 1996, directiva privind transferul uh, angajaților a jucat un rol cheie în clarificarea situației juridice a angajaților detașați, care până atunci fuseseră un subiect controversat și directiva al unor decizii succesive juridice. Directiva a stabilit foarte clar uh, condițiile pe care țara gazdă trebuie să le impună țării de origine. Acesta a fost un compromis inteligent între nevoia de a facilita oferirea transfrontalieră de servicii și respectarea unor condiții de angajare pentru uh, angajații detașați uh, și pentru a evita uh, tensiunile sociale. Avem motive să credem că acest compromis este în continuare unul valid și în continuare oferă un echilibru între nevoia de protecție a angajaților și, libertate, și nevoia de libertate economică și de mobilitate a angajaților. Și din acest motiv nu suntem convinși că este nevoie de o revizuire completă a directivei așa cum este astăzi. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să căutăm soluții pentru a îmbunătăți aspecte acolo unde credem că aplicarea directivei a fost mai puțin satisfăcătoare cum ar fi cooperarea administrativă, uh, remedii juridice și protecție împotriva abuzurilor. Anumite aspecte merită o atenție mai apropiată. Este cazul de așa, numit, așa numitor companii fantomă care nu au niciun fel de activitate economică în țara de origine, sunt doar o uh, cutie poștală și nu există decât pentru a evita respectarea regulilor de securitate socială sau de piața muncii din țara respectivă. Problema nu este nouă. Conform jurisprudenței uh, Uh, legislația comunitară nu poate fi folosită uh, în scopuri abuzive sau frauduloase. Totuși, nu este întotdeauna ușor să dovedești în uh, fața unui tribunal intenția abuzivă în stabilirea sediului social, numai cu scopul de a reduce nivelul salariilor sau de a evita impozitarea. Pentru a clarifica aceste probleme, Directiva Serviciilor recunoaște în considerentul 37 că o cutie poștală nu reprezintă sediu și stabilește că conceptul de sediu implică existența unei activități economice uh, pe o perioadă indefinită. De asemenea, reglementarea 883 din 2004 privind coordonarea uh, sistemelor de securitate socială, care tocmai a intrat în vigoare, de asemenea cere ca și condiție de afiliere a uh, angajatului detașat la sistemul de eh, securitate socială al țării de origine ca eh, firma să-și eh, aibă principalele activități în statul membru în care ea este domiciliată. De asemenea, abuzurile apar în lanțurile de contracte unde nu este clar cine are responsabilitatea îndeplinirii cerințelor din contractul angajatului. Comisia a urmărit evoluțiile juridice din statele membre. Există o serie întreagă de reglementări, uh, începește responsabilitatea susținută și de sancțiuni și de măsuri și instrumente administrative. Totuși se pare că aceste reguli devin eficiente atunci când uh, lanțul de subcontractanți este unul pur național și că apar probleme serioase atunci când există subcontractare la nivel uh, transfrontalier. Aceasta justifică atenția specială dată de comisie Uh, regulilor de responsabilitate la nivel transfrontalier și acestea vor fi subiectul unui nou studiu care va fi lansat la nivel european anul acesta. Trebuie subliniat că directiva 2009-52 uh, privind măsurile împotriva angajatorilor uh, de persoane din terțe țări care se află ilegal în Uniunea Europeană a introdus pentru prima dată reguli de responsabilitate în ce privește subcontractarea și se prevăd uh, sancțiuni financiare și uh, plăți uh, care trebuie făcute. O altă problemă este modul în care regulile din țara gazdă se aplică angajaților detașați și se asigură că aceștia sunt supuși condițiilor de control ale pieței muncii la nivel național și că acesta trebuie să fie, să respecte uh, regulile obligatorii din directivă, cum ar fi nivelul de salarizare, timpul de lucru și condițiile de lucru. Deci condiții care sunt strâns legate de locul în care uh, se face efectiv munca. Controlul altor condiții de angajare care au legătură mai degrabă cu contractul uh, de muncă, cum ar fi protecția împotriva concedierii, ar trebui să fie de competența țării gazdă. În fine, regulile trebuie respectate regulile din uh, uh, condițiile minime uh, prevăzute în articolul 3 al directivei, precum și prevederi de politici publice care sunt în vigoare în uh, țara gazdă. Consiliul așadar nu uh, se îndepărtează în niciun caz de uh, poziția Curții Europene de Justiție. Curtea Europeană de Justiție a spus că atunci când există cerințe de interes public, uh, uh, poate uh, fi restrânsă libertatea oferirii de servicii transfrontaliere. În fine, opțiunea de a și forma pe care o va lua inițiativa legislativă viitoare depinde de uh, lucrurile pe care încearcă să le uh, rezolve. În principiu, o reglementare mai inteligentă, un regulament mai inteligent și mai suplu ar trebui folosit mai degrabă decât o directivă, pentru că el va identifica toate obligațiile și drepturile fiecarei părți uh, implicate. Totuși, tratatul permite o, un regulament privind condițiile de lucru pe baza articolului 308. Asta înseamnă unanimitate în Consiliu și uh, accept al Parlamentului depinzând care va fi area de revizuire, din care vor fi dimensiunile revizuirii, ne-am putea gândi chiar și la o directivă. Comisia a început o activitate pregătitoare în ideea unei inițiative legislative, indiferent care va fi forma acestea, incluzând și câteva studii de evaluare, conferințe și proiecte. O evaluare ex post a impactului directivei privind uh, aspectele sociale, economice și juridice a fost lansată în 2009 și primele rezultate sunt așteptate în ultimul uh, trimestru al acestui an. Evaluarea s-a făcut cu susținerea uh, proiectului pilot uh, propus de Parlament în 2008. O comisie de experți a fost creată pentru a vedea care vor fi dificultățile în interpretarea directivei, cum ar fi aplicarea conceptului de politică publică, uh, rata minimă de uh, salarizare și cum se pot uh, compara acestea de la o țară la alta. Comisia își va continua activitatea pentru a atinge un consens pe aceste chestiuni. În contextul acestei comisii de experți s-a creat un grup de lucru, în interiorul comisiei s-a creat un grup de lucru pentru a evalua accesibilitatea unui sistem electronic care să faciliteze contactele între administrațiile naționale. Un studiu de fezabilitate Uh, stabilind o platformă europeană de uh, cooperare între inspectoratele muncii din țările europene a fost lansată în 2009 și rezultatele sunt așteptate în uh, ultimul trimestru din acest an. De asemenea, Comisia a susținut 5 proiecte transnaționale în 2009. Acestea vor permite celor care sunt implicați în aceste activități de detașare a angajaților să facă schimb de cele mai bune practici și propuneri similare vor fi continuate și în 2010, de asemenea pe baza unui proiect inițiat de Parlamentul European. Domnilor și domnilor, vreau să spun foarte clar că nevoia de a introduce clarificări și de a răspunde la preocupările justificate ale părților interesate reprezintă o preocupare a Comisiei Europene și de asemenea procesul de reflexie și a procesului de reflexie internă. Am, sper că am uh, reușit să răspund la cele mai multe dintre preocupările noastre și voi răspunde la orice întrebări uh, suplimentare. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc și acum voi da cuvântul doamnei Cătăl- Cătălin Pașie care uh, reprezintă Confederația Europeană a uh, Sindicatelor. Um, Mulțumesc foarte mult pentru invitație și o să încerc să prezint cele mai importante observații pe care am vrut să le facem și apoi uh, probabil că vor apărea și alte lucruri în cadrul discuției. Ați primit un exemplar din prezentarea mea în PowerPoint pe care nu am cum să o proiectez, așa încât o să încerc să mă încadrez în limita timp pe care mi-a dat, așa că s-ar putea să mai sar peste ele. Mă lucrat și lucrez cu acest Parlament din 2003 în cadrul Confederației Europene în ceea ce privește această directivă și cred că am făcut progrese împreună trecând de la temele cu privire la modul în care a fost pusă în aplicare această directivă până la chestiuni importante care vizează instrumentul în sine și voi reveni asupra acestei chestiuni. Din punctul nostru de vedere este important să arătăm că, în primul rând, piața internă în cadrul căreia discutăm de acțiune sindicale și de uh, negocierea colectivă și așa mai departe, nu reprezintă un scop în sine, ci este un instrument care permite să se înregistreze progres pentru populația din întreaga Europa și pentru întreprinderi și pentru lucrători. Și în acest context am dorit să analizăm toate instrumentele pe care le discutăm în acest moment. Dacă ne uităm la aceste spețe care au ajuns în instanță și le-am trecut acolo în termen de fotbal, acolo ca un scor la fotbal, vedem acolo că acolo este 4 la 1, dacă ne uităm la relația între ele, care este relația între servicii și uh, lucrători. De ce? Pentru că uh, E foarte interesant, îmi dau seama acum, după ce l-am ascultat pe domnul Silva, am văzut că dumnealui a format întrebarea exact cum am fi făcut-o și noi. E o ierarhie. Deci, uh, conform domnului Silva, dacă sindicatele sau statele membre, când iau o măsură, nu subminează piața, se întreba. Și noi ne întrebăm dacă ar fi existat o abordare echilibrată din partea Curții Europene de Justiție, atunci întrebarea ar fi fost dublă, pentru că ar mai fi apărut una și anume dacă serviciile și companiile când uh, sunt delocalizate pot să facă acest lucru fără să submineze un drept fundamental, acest lucru ar reprezenta într-adevăr o abordare echilibrată. Ori noi nu considerăm că acea abordare echilibrată are la bază o sentință judecătorească. Care sunt efectele asupra acțiunii sindicale și negocierilor colective? Se vede aici care sunt riscurile imense pe, la care se expun sindicatele în momentul în care se gândesc să întreprindă o astfel de acțiune sindicală pentru a-i proteja pe lucrători și de îndată ce apare o astfel de dimensiune transfrontalieră, eh, ceea ce se întâmplă foarte ușor în Europa, atunci există riscuri majore de a fi dați în judecată. Orice companie consideră că există o dimensiune transfrontalieră și care are argumente să spună că uh, indiferent ce vreți să faceți, o să-mi afecteze libertatea de circulație, poate să facă acest lucru ceea ce reprezintă un risc imens, care și așa produce efecte asupra sindicatelor. Această problemă a fost transmisă Organizației Internaționale a Muncii și există o speță, Bolper, cea din uh, Regatul Unit, uh, care a dat în judecată British Airways și uh, există acest risc major ca urmare a spețelor pe care da, s-a pronunțat uh, Curtea Urbană de Justiție. Cum vedem lucrurile mai încolo, considerăm că piața internă este importantă, o sprijinim, dar important este și să se creeze o atmosferă de încredere. Am tot spus asta și cred că și domnul Monti a spus asta în raportul dumnealui și noi salutăm acest lucru. Dar și pentru lucrători trebuie spuse lucrurile foarte clar și noi sprijinim mecanismele și directivele și și interpretările care recunosc nevoia de protecție și vrem să asigurăm o diferențiere clară între protecție și protecționism. Considerăm că este într-adevăr un factor perturbator. Acum ne întrebăm, e vorba de, dacă acțiunea sindicală sau negocierea colectivă reprezintă o piedică se pune accentul pe negocierea colectivă. În ce măsură este aceasta un obstacol? Iar noi considerăm că nu se acordă suficientă atenție acestei probleme, și anume dacă acțiunea sindicală sau negocierea colectivă pentru ca această parte să aibă o anumită pondere în negociere, dacă nu cumva e o condiție preliminară pentru o funcționare corespunzătoare a pieței interne. De aceea uh, suntem convinși că ce ar trebui să fie făcut. Am spus, de altfel, în mai multe ocazii, că tocmai acest echilibru care s-a interpretat greșit, tocmai acesta ar trebui să fie lămurit în cadrul tratatului. Nu i-am spus protocol pentru progres social, sincer să fiu, sincer să fiu, nu înțeleg de ce s-ar opune cineva unui protocol de acest gen pentru progres social, pentru că se vorbește despre el în tratat și acesta este și scopul momentul în care interpretăm prevederile din tratat cu privire la piața internă, acestea nu se referă doar la modul în care verificăm dacă nu cumva ceea ce fac sindicatele și lucrătorii nu cumva subminează piața, trebuie să verificăm și dacă nu cumva ce fac întreprinderile subminează piața internă și, și asta este uh, o chestie care poate fi interpretată diferit. Există reguli în legătură cu libera circulație a lucrătorilor uh, în uh, cadrul directivei servicii și subliniez acest lucru, lucrătorul nu este un serviciu, lucrătorul este cel care furnizează un serviciu, prestează un serviciu pentru o companie și are libertatea de a se deplasa. Ori noi considerăm că este foarte important să lămurim întregul context și cadrul juridic. E vorba de directiva pentru servicii, directiva privind detașarea și, în același timp, este vorba și de măsurile care se la nivel național. Domnul Monti a scris un raport foarte interesant și recent l-am studiat cu atenție, vom face în continuare acest lucru. Considerăm că este foarte bine că dumnealui recunoaște că există această problemă privind legitimitatea și recunoașterea pieței și că este foarte important să existe, uh, mă rog, argumente care să liniștească piața. Există anumite probleme uh, pe locuri unde domnului se referă la diferențele între libertățile economice și drepturile fundamentale, ales pentru că, după părerea noastră, dumnealui nu înțelege că sunt probleme în ceea ce privește directiva privind detașarea. Și, în același timp, nu nici nu a văzut în ce măsură revizuirea textului ar putea totuși să permită o mai bună soluționare a acestor probleme. De asemenea, propun un mecanism de soluționare a litigiilor care se potrivește în contextul directivei servicii, în condițiile în care această directivă este una care seamănă cu cea Montip cu privire la libera circulație a bunurilor, dar directiva privind atașarea e o cu totul altă poveste. Dacă ne uităm la această propunere de soluționare a litigiilor, acest lucru ne va permite să sprijinim și mai mult comisia printr-un sistem de alertă precoce, pentru că ei s-ar repezi la noi de îndată ce constată că se au anumite măsuri. Deci nu cred că asta se dorește. Se dorește o mai bună înțelegere a problemelor care ajung în instanță. Totuși, firește că vom avea în vedere și vom încerca să vedem ce a dorit să, să obțină și vom analiza problema să vedem dacă și în legislația secundară se poate ajunge la o consolidare a perspectivei privind drepturile fundamentale. Am pus la punct o propunere pentru o revizuire a directivei. Veți vedea că apar pe slide-uri. Nu am acum timp să intru în detalii, însă am terminat raportul la nivel de experți. Un grup de experți a lucrat pentru Confederația Europeană Sindicală în ceea ce privește toate propunerile legislative, cu toate explicațiile și contextul juridic și vom trimite spre informare și în engleză și în franceză acest material. S-am terminat ieri și cred că va fi util pentru deliberări ulterioare. Întrebarea este dacă o reglementare anunțată de comisie poate să ne rezolve problemele. Este o propunere interesantă, pe care a făcut-o comisia, care se concentrează pe punerea în aplicare. Acum nu m-ați auzit că zic eu că punerea în aplicare sunt niște chestiuni importante, dar pot să vă spun, de pildă, că partenerii sociali din construcții, FIEX, spre exemplu, și EDFW, sunt în curs de a ajunge la un acord cu privire la punerea în aplicare acestei, acestor prevederi în sectorul construcțiilor. Dar problemele pe care le-a menționat domnul Silva și pe care le-am auzit și în discuții, nu ne rezolvă problemele pe care le avem în ceea ce privește interpretarea directivei privind detașarea în momentul în care uh, aceasta este un fel de directivă maximă, deci le putem oferi lucrătorilor un mai mare grad de protecție, ajungem astfel uh, la interpretarea directivei în contextul tratatului. Iar tratatul este interpretat într-un mod foarte restrictiv, în sensul că aceste standarde nu pot fi depășite și există și alte lucruri care nu pot fi rezolvate printr-un regulament. De asemenea, regulamentul încearcă, își propune să soluționeze anumite chestiuni interesante. Noi, spre exemplu, sprijinim ideea introducerii unui sistem de răspundere în solidar la nivel european, deoarece considerăm că uh, legislația europeană nu poate soluționa probleme transfrontaliere. Totuși, de îndată ce ajungem la acest gen de uh, chestiune foarte delicată, considerăm că acest regulament, odată ce va fi definitivat, va fi foarte greu de revizuit, la fel cum e și directiva pentru detașarea. Deci nu văd care ar fi câștigul să aruncăm momeala și să vorbim despre un regulament fără să avem o dezbatere foarte clară în legătură cu revizuirea directivei detașare. Dar vom studia îndeaproape toate propunerile comisiei. Știm că sunt intenții bune și am putea reține cel puțin între temerile care au fost exprimate și de Confederația Sindicală Europeană, dar și de Parlamentul European recent. Și, în sfârșit, două vorbe în legătură cu achizițiile publice. Achizițiile reprezintă un instrument foarte important. Din ce în ce mai multe state membre consideră că există efecte dăunătoare ale uh, speției Rufford în legătură cu posibilitatea negocierii colective și în ceea ce privește statele membre care protejează acest instrument de negociere și noi suntem de părere că acest lucru contravine directivei privind achizițiile publice și cu siguranță contravine scrisorii uh, Organizației Mondiale a Muncii. OIM obligă statele membre să respecte condiții din directiva privind achizițiile. Uh, publice, iar 10 state membre au ratificat această convenție, iar Comisia până acum nu ne-a spus în ce mod acele state membre ar putea combina efectele hotărârilor judecătorești cu ratificarea acestei convenții. Însă, mai mult decât atât, considerăm că obligațiile care decurg din această convenție sunt semnificative deoarece acest lucru protejează aceste instrumente și noi considerăm că ele sunt importante pentru viitorul Europei. Nu știu dacă am răspuns tuturor întrebărilor, probabil că vor reveni unele dintre ele. Firește că vă interesează, nu, relația noastră cu lucrătorii și ce am făcut în acest sens. Cred că am avut o serie de dezbateri lungi și rodnice de-a lungul unui an de zile, într-o atmosferă plăcută și am uh, hotărât că nu suntem de acord mai ales în ceea ce privește cele mai multe chestiuni. Să însemne acest lucru că nu putem discuta în continuare, cu siguranță vom discuta în legătură chestiuni importante, cum ar fi libera circulație, mobilitatea lucrătorilor și așa mai departe și ar fi foarte bine dacă și partenerii sociali ar putea fi de acord cu asumarea acestor chestiuni, pentru că din păcate, nu văd să se apropie vreun acord pe acord în legătură cu chestiunile esențiale pe care le discutăm. Mulțumesc pentru prezentare și ultima intervenție înainte de a deschide sesiunea de întrebări și răspunsuri este domnul Martin din partea Confederației Europene a Oamenilor de Afaceri. Vă rog. Madam Chair, dear members of the European Parliament, um, I would first like to thank you for inviting us to present Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că ne-ați invitat să ne exprimăm părerea asupra acestor cazuri. Mm, se arată <clears throat> aici și punctele unde avem aceleași opinii și cele unde avem opinii divergente. În ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, va fi publicată într-un an. Credem că acest raport reprezintă o contribuție echilibrată la dezbatere, având în vedere propunerea Comisiei de o mai bună implementare a acestei directive. Avem câteva observații și, bineînțeles, așteptăm comentariile dumneavoastră. Așa cum spunea și Catlin, a avut loc un proces îndelungat și am intrat în detaliile tuturor chestiunilor, chiar dacă nu am fost întotdeauna de acord. Avem totuși câteva principii cu care suntem de acord. În primul rând, libertatea de mm, circulație a um, lucrătorilor, serviciilor, etc. pe piața internă. Mobilitatea lucrătorilor pe piața internă este un element cheie uh, din punct de vedere economic, social și cultural pentru a prezenta un climat al competiției corecte în situații, uh, situațiilor similare, trebuie să li se aplice uh, același reguli, fără discriminare. În al patrulea rând, mm, directiva a, se aplică 0,4% uh, din populația Europei și ar trebui să fie mai bine implementată ne aflăm aici pentru a ne exprima punctul de vedere în privința pașilor ce ar trebui urmați. Dar uh, uh, văzând ce s-a făcut în Parlamentul European în ultimii ani, în octombrie 2008 uh, s-a votat în Parlament un raport care se Prin participarea la această audiere, încercăm să demonstrăm Parlamentului European că nu este nevoie să se revizuiască directiva pentru, uh, privind uh, lucrătorii detașați. Uh, pentru că drepturile la negocieri colective au fost respectate. În cazurile Viking și Laval s-au recunoscut pentru prima oară dreptul la grevă ca un drept fundamental în Europa. Dar de atunci s-au întâmplat mai multe lucruri. În decembrie 2009, când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale devine obligatorie și noi credem că este foarte important să înțelegem și să evaluăm care este impactul uh, juridic al unei astfel de schimbări, pentru că, la urma urmelor, sunt o serie de chestiuni care au fost uh, ridicate și este important să în, pornind de la uh, situația pe care o avem astăzi. Deja există o serie de îngrijorări privind uh, caracterul obligatoriu al Cartei Drepturilor Fundamentale. În ceea ce privește uh, hotărârile Curții de Justiție, uh, dreptul la uh, grevă nu este un drept absolut. Gre dreptul la viață, de exemplu, nu poate fi uh, limitat, dar dreptul la grevă trebuie folosit uh, cu anumite limite. Pentru că uh, un, as, un, un drept la grevă nelimitat ar putea limita alte drepturi fundamentale. Uh, uh, unul din drepturile fundamentale, dreptul uh, la liberă exprimare a opiniei, este esențial și funcționează și aici în Parlamentul European. Mm, prin jurisprudența Curții de Justiție uh, arată că este nevoie să se uh, respecte dreptul la grevă, dar există pro, legislație care uh, impune niște limite acestui drept. De ceva vreme, noi mergem pe ideea că nu există o ierarhie între drepturile economice și cele uh, drepturile omului în uh, piața unică, dar de ceva vreme este uh, vedem că drepturile uh, economice devin din ce în ce mai limitate prin uh, legislație la nivel european, statal, etc. De fapt, ceea ce spune Curtea de Justiție este că dreptul la acțiune um, la grevă trebuie um, adoptat, utilizat în mod proporțional. Trebuie să existe un echilibru să se vadă dacă Uh, acest drept să fie utilizat proporțional. Măsurile care au fost luate în statele uh, membre afectate uh, nu afectează uh, dreptul sindicatelor de a uh, fa- dreptul la grevă și la negocieri colective. De exemplu, în cazul Leval, um, cazul Suediei nu există un nivel minim de uh, salarizare și prin urmare este greu să se știe uh, care sunt drepturile lucrătorilor detașați. O chestie de trans... de transparență de, asupra, eh, de asemenea. În general, credem că ceea ce s-a întâmplat în statele membre respective um, a ridicat o serie de întrebări privind modalitatea de implementare a directivei. Noi nu credem că această directivă trebuie revizuită, pentru că are, pentru, creează un echilibru care e oricum delicat între uh, Uh, nevoia de a oferi un climat de competiție loială între uh, companii și de a asigura drepturile uh, muncitorilor detașați. Această directivă încurajează um, încurajează libertatea de mișcare a serviciilor și lucrătorilor, fără a afecta drepturile lucrătorilor din țările respective în ceea ce privește climatul de competiție loială, uh, se aplică același reguli uh, tuturor companiilor. Nu există diferențe de la o companie la alta. Acesta este scopul directive de a limita drepturile companiei care detașează uh, lucrători mm. tratamentul legal nu se referă la lucrători și la companii. Directiva uh, descrie clar care sunt regulile ce trebuie respectate, uh, inclusiv uh, salariile lucrătorilor, veniturile minime. E o chestiune um, ce apare mai rar în legislația la nivel european. Dar totuși, iată, în acest caz s-a uh, făcut um, referire la acest, um, acest element ce ține în general de statele membre. Aceste hotărâri ale Curții de Justiție se referă la felul în care directiva poate fi pusă în practică în diverse state membre. Directiva este necesară pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă între statele membre și uh, dialogul între angajator și angajat este o uh, precondiție pentru o mai bună implementare a directivei. Și aș, dorim să vedem progrese în acest uh, sens. Pentru noi este foarte important să se uh, aplice în mod corect directiva, dar nu dorim o povară um, în plus pentru companii În concluzie, este adevărat că astfel de hotărâri um, subliniază, scot în evidență o serie de probleme cu această directive, dar statele membre uh, au luat măsuri pentru a îmbunătăți aplicarea și transpunerea în legislația națională a acestei uh, directive. Prin urmare, la Parlamentul European uh, ar trebui să fie de acord că nu este necesar să se revizuiască directiva, ci să ar trebui să ne ă, concentrăm pe cooperarea administrativă și pentru aplicare, ă, pe dialog, care este o precondiție pentru aplicarea corectă. Sunt um, deschis oricăror întrebări pe care ați dori să le puneți în cadrul acestei audieri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune doamna mm, președinte. Vom avea uh, posibilitatea de a trece prin întrebările uh, pe care le-ați primit înainte și de a pune și alte întrebări. Îi aș ruga pe colegii mei să pună întrebări la obiect. În primul rând, domnul Lukinson. Mulțumesc. Tack, tack för ordet. Jag vill börja... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să încep prin a mulțumi celor care au luat cuvântul pentru prezentarea făcută, pentru că e adevărat că deja am vorbit uh, enorm în legătură cu hotărârea Viking și Laval și trebuie să vă spun că sunt cât se poate de uimit de modul în care curtea s-a pronunțat. Și uh, acum ne aflăm într-o situație astfel încât sindicatele au uh, cerut anumite daune iar um, în ceea ce privește sindicatele, se vorbește de foarte multe ori de nerespectarea convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii. Există o serie de lucrători foarte serioși care de când au existat aceste sentințe, aceste hotărâri, trebuie să lucreze pe niște bani care de fapt sunt departe de ceea ce ar fi niște salarii corespunzătoare și sincer să fiu am văzut care a problema și în continuare vei mai vedea acest lucru pentru că am lucrat timp de mai mulți ani în cadrul mișcării sindicale din Suedia, am văzut cum stăteau lucrurile cu acești oameni care erau exploatați de angajatori neserioși. Însă, aici avem de-a face cu dumping social, nici mai mult, nici mai puțin. Și am putea să ne întrebăm în ce mod s-a ajuns la astfel de situație, pentru că aveți o directivă prin care lucrătorii ar trebui să fie protejați, lucrătorii detașați. Ori aici ni se spune foarte clar că nu trebuie să încercăm să identificăm condiții mai bune și nici nu trebuie să existe condiții poate mai puțin favorabile în condiții sindicale pentru lucrătorii din alt stat membru. În Suedia, spre exemplu, nici măcar nu poți să ceri să ai același salariu dacă face aceeași muncă și se pare că trebuie foarte clar să fie revizuită această directivă pentru a soluționa aceste probleme care decurg din această hotărâre. Trebuie în mod obligatoriu să facem ceva și aș vrea să știu dacă Business Europe și Comisia sunt conștiente de situație, pentru că avem de-a face cu o serie de companii care vor reprezenta o concurență pentru companii care au și așa probleme. Bun, n-am nimic împotriva sistemului concurențial, dar această concurență totuși trebuie să se deruleze în condiții echitabile și cred, mă întreb de fapt dacă nu cumva ar trebui să invităm statele membre să ratifice Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Avem o legislație comunitară care nu respectă această prevedere. Și este obligatoriu să luăm măsuri deoarece Uniunea Europeană o să se alăture țărilor care nu respectă această convenție, cum e Albania sau Corea de Sud și, mă rog, vor mai fi și altele. Mulțumesc, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și dacă vrem să obținem răspunsuri din partea uh, invitațiilor Parlamentului, vă rog să fiți foarte conciși în intervenții, să puneți întrebări la subiect. Ar fi bine dacă ați putea să nu depășiți un minut și jumătate. Nu mă apuc să pun cronometru, dar ar fi bine să faceți lucru. Domnule Christensen. Tak for formand. Mulțumesc, domnule președinte. Când Danemarca a schimbat regulile, modelul uh, danez a fost afectat de decizia curții. Vreau să pun două întrebări reprezentantului Comisiei. Cred că am ascultat două lucruri import, care mi s-au părut importante. Am înțeles eu corect, într-adevăr, regulile pieței interne cu pă, clauza socială orizontală și Carta pentru Drepturile Omului nu sunt mai presus de drepturile angajaților și de dreptul la acțiuni colective. Am înțeles eu corect că dacă un angajat detașat este folosit pentru a scădea salariile într-o anumită țară și pentru a, îmbunăt- a înrăutăți condițiile de muncă în țara în care lucrează. E important să avem reguli care să clarifice acest lucru. Pe Pentru că în felul acesta modelul uh, social al unei țări este atacat. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost succint, domnule Clark. Mulțumesc, doamnă președinte. În preambul, eu sunt împotriva acestor uh, idei. Știți că sunt foarte bătrân și am mai văzut uh, străini care veneau în Anglia să lucreze chiar înainte de tratatul de la Roma. Și chiar înainte să intrăm în nenorocita asta de piață comună, aveam muncitori uh, detașați și nu era nicio problemă. Deci despre ce vorbim aici? Aici nu vorbim de indivizi, ci de mișcări de masă. Ce se întâmplă este următorul lucru. Acordurile colective au creat o situație în care au fost aduși angajați care să uh, fie plătiți sub salariul minim din țara în care au fost aduși. Salariul minim, de câte știu eu, este decis de Parlament. Deci ce drept are Curtea Europeană de Justiție să uh, anuleze legile țării respective? Sau poate agenda ascunsă este să se planifice, să se promoveze o mișcare de masă a muncitorilor, a angajaților, încât să se distrugă orice distinție națională care să ducă până la și la distrugerea statului național ca atare. Președinte, mulțumesc doamna Figureido. <coughs> Eh, as eh, intervenções que ouvi com toda a Intervențiile pe care le-am auzit cu siguranță ridică întrebări. n nu. Și întrebări care nu au uh, primit răspuns nici în cadrul tratatului, nici în cadrul directivei privind detașarea angajaților. Și chiar și mai puțin în răspunsurile pe care le-a dat Curtea de Justiție la aceste întrebări. Pentru că, de fapt, miza aici este raportul între drepturile între, între, întreprinderilor și drepturile angajaților. Există, evident, obligații diferite, dar trebuie să recunoaștem că în cele din urmă principiul egalității salariilor, al drepturilor și al apărării unui model de social european, toate acestea sunt puse în cauză de ce se întâmplă și nu doar în practica dumpingului social efectiv, Uh, care se face utilizând drept argument această decizie a Curții Europene de Justiție, dar de asemenea prin uh, lipsa de acoperire uh, a directivei privind detașarea angajaților sau prevederile tratatului de la Lisabona. De fundo, eu diria que a única forma de resolver isto era escrever preto. Aș spune în acest caz că unica problemă pentru a rezolva această problemă era să se treacă negru pe alb la Lisabona, că drepturile lucrătorilor nu pot fi puși în niciun caz în îndoieli, sub semnul întrebării, având în vedere acest drept de liberă circulație pe care prevăd întreprinderile și nici măcar de existența unei libere concurențe. Însă există limite și pentru drepturile întreprinderilor, limite foarte clare care nu pot uh, în niciun caz să pună sub semnul întrebării, spuneam, drepturile omului și drepturile lucrătorilor și aceasta ar trebui să fie problema de bază și acesta ar trebui să fie prevăzută în tratat. Asta doar că nu e și dacă tot nu e, există loc pentru tot felul de astfel de interpretări, în mod deosebit în acest moment de criză. Această interpretare este una care este în dezavantajul lucrătorilor. Firește că nu putem uh, fi de acord cu recomandarea adoptată aici, uh, cum că nu e nevoie de o um, revizuire a acestei directive privind detașarea lucrătorilor și nici nu putem fi de acord ca să nu existe niciun fel de posibilitate ca această situație să se îmbunătățească. De aceea consider că există la nivelul comisiei o răspundere punctuală dacă nu se poate ajunge la un acord între partenerii sociali. Și din ceea ce văd eu dinspre Business Europe, cel puțin din partea Business Europe, va fi foarte greu să ajungă la acest acord, atunci Comisia trebuie să-și asume răspunderea pentru a prezenta apoi o propunere Adică să încerce să elimine acest dumping social și să încerce să sprijine drepturile celor mai slabi. Și vorbim aici de lucrători. Sau să o lase baltă cu modelul social european și să o lase baltă cu cu ce mai spun ei, în sensul că vezi, doamne, ar exista respect pentru lucrători, pentru că, de fapt, acum suntem undeva la nivelul țărilor din Asia de Sud-Est, respectul pentru lucrători. Domnul Uri. Grazie. Ja budu velmi stručný. Confederația Europeană a Sindicatelor a arătat că în 1979 Organizația Internațională a Muncii a fost creată, de asemenea și dreptul la grevă, dreptul la negociere colectivă, toate demersurile din partea Comisiei în perioadele care au trecut nu fac altceva decât să limiteze drepturile sindicale, astfel încât să se elimine sindica, în calitate de, în ultim obstacol în, cart, în calea pieței libere. Deci este vorba pur și simplu de sloganuri, cum ar fi competitivitatea de toate, micile întreprinderi care nu pot să uh, evite negocierile colective și care trebuie să recurgă la concedieri masive și așa mai departe. Să arătăm așadar că sistemul european social nu are decât să se ducă dracului și că sindicatele sunt oricum inutile și apoi să vedem de ce, spre exemplu, uh, alegătorii nu vor mai veni să voteze la alegerile europene. Iată care este proiectul Europei și scopurile sale. Mulțumesc, domnule. Și acum, doamna Harkin. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte succintă. Vreau să mulțumesc vorbitorilor în această dimineață. Este o chestiune extrem de complexă și am uh, primit foarte multe informații în acest sens, dar mai am încă foarte mult de citit și de învățat. S-a spus astăzi de dimineață că reglementarea, regulamentul va trebui să uh, rezolve problemele, dar important este să identificăm care sunt problemele și să se ajungă la un acord între părți. Ar fi bine să ne spuneți care sunt, de fapt, diferențele de opinie între uh, dumneavoastră pentru a putea ști exact care sunt problemele. De asemenea, ni s-a spus de mai multe ori că nu există o ierarhie între uh, libertățile economice și dreptul la grevă. Dar dacă ne uităm pe deciziile Curții de Justiție care se bazează pe niște situații uh, speciale, uh, Totuși, s-ar părea că aceste hotărâri susțin partea uh, libertăților economice. În acest context, întrebarea mea este, libertatea de a, de a oferi servicii este o libertate absolută, un drept absolut, fundamental? Și, sigur, poate um, aș putea primi un răspuns la întrebarea următoare și în altă parte, dar o să întreb. Dacă s-ar întâmpla exact același uh, lucru în Suedia mâine, mm, s-ar repeta ca, cazul aval, ce s-ar fi uh, schimbat? Mulțumesc, domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, antevorbitorilor. Nu am întrebări pentru uh, Business Europe sau pentru uh, Confederația uh, Sindicatelor Europene. Dar am o întrebare pentru Comisie. În primul rând, dacă putem folosi intervenția orală care s-a făcut aici, ca să înlăturăm um, îndoielile privind poziția comisiei. Și pentru că am doar un singur uh, minut, doresc să fac referire la ceva ce mi se pare important. Reprezentantul comisiei spune că uh, hotărârile comisiei nu au subminat în niciun fel uh, drepturile uh, uh, lucrătorilor. Dar ascultând ce spune um, Organizația Internațională a Muncii, când am văzut situațiile din Germania, Suedia, mie mi se pare că se, se merge împotriva unor unor convenții foarte importante. Și această interpretare a condițiilor în care se aplică dreptul la grevă, vedem elemente care nu sunt acoperite de OIM. Limita privind dreptul la grevă, în mod special, nu mm, vorbim despre o limitare a dreptului la grevă, pentru că ajungem la o contradicție între muncitori, lucrători și um, uh, companii. Întrebare atunci. Atunci când spuneți că doriți să... Că nu doriți să faceți o revizuire, sigur că avem nevoie de mai multe studii, o abordare riguroasă a subiectului, dar vă rugăm să nu vorbiți împotriva revizuirii, pentru că concluzia este clară și dumneavoastră încă susțineți că este doar o problemă de aplicare. Este evident că această directivă creează dir, um, dificultăți, deoarece pune sub semnul întrebării niște drepturi fundamentale ale lucrătorilor și apar niște contradicții foarte importante cu uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Vorbim de interpretarea acestor elemente. Avem nevoie de mai mult decât o directivă pentru aplicare și implementare. V-am ruga să ne spuneți cum vom putea clarifica hotărârile curții de justiție fără să fie clar care este baza pe care s-au luat aceste hotărâri. Există uh, astfel de cazuri care vor continua pentru că această directivă are nevoie de mai mult pentru a funcționa bine decât un regulament privind aplicarea. Domnul Coferati. Domnul Coferati, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit în cadrul acestor ultime zile tot felul de laude la adresa textului prezentat de Mario Monti Comisiei. Dacă această parte cea mai inovatoare ar putea să fie aplicată, cred că în mod inevitabil ar fi să se facă neapărat o revizuire a directivei, ci o schimbare radicală pentru că, după părerea mea, nu există piață internă dacă nu există acel echilibru pe care îl cere Mario Monti între drepturile economice și drepturile persoanelor care lucrează. Pentru că, în absența acelui echilibru, nu ai cum să eviți dumpingul, deoarece mobilitatea nu face altceva decât să pună în comparație modele de reprezentare socială, interese și chiar drepturi care acum au fost consolidate și care au fost dobândite în practica de zi cu zi de-a lungul a 10 zeci de ani și care s-au diversificat foarte mult în țările care fac parte din Uniunea Europeană. Mai departe, există anumite legături care au devenit între timp obiective dacă se recunoaște că este necesar acest drept de negociere colectivă și de contracte colective, trebuie în același timp să fie recunoscut și dreptul la grevă și dreptul în legătură cu modalitățile de reprezentare din acest punct de vedere, deoarece negocierea colectivă trebuie să fie un, un drept care să se exercite de cei cărora revine această sarcină. Deci sunt oameni desemnați în acest sens. Negocierea colectivă atrage după sine o relație paritară între companii și reprezentanții lucrătorilor, chiar și o situație de conflict. Deci, acest conflict are drept instrument fundamental. Greva deci dacă nu se fac alte tipuri de legături între aceste aspecte, riscăm să sprijinim cerința pentru existența unei piețe unice și relansarea acestei. Altfel, nu avem niciun fel de instrument la dispoziție. Mulțumesc și o întrebare foarte scurtă și din partea mea în legătură cu directiva privind transpunerea. Puteți, știu că foarte mult timp n-a mai rămas dar totuși, noastră vorbiți de această directivă privind punerea în aplicare, pentru că întotdeauna m-am gândit că dacă nu o luăm de la punerea în aplicare, atunci va trebui să revizim în orice caz directiva cu totul, dar mă întreb dacă o putem transpune în mod corespunzător. Just a, Așadar, mă uh, aveți câteva minute, deci un minut fiecare mă tem că aveți pentru a rezuma. Voi începe cu uh, Confederația Europeană a sindicatelor. O să-mi folosesc minutul pentru a vă confirma, spunând că, pentru a confirma ce a spus doamna Harkin și cred că întrebările domniei sale sunt pertinente și trebuie să primească răspuns și aștept încă Uh, un răspuns la aceste întrebări. Pe de altă parte, sigur, niciun drept nu este absolut, poate în afară de dreptul la viață, dar până și dreptul la viață este uneori discutat din acest punct de vedere al absolut, caracterului sau absolut. Dar toată lumea vorbește aici de echilibru. Eu nu văd niciun echilibru. Suntem foarte limitați în opțiunile noastre și mă refer, când spun noi, vorbesc de un, sindicate, de muncitori, de angajați. Suntem limitați în eforturile noastre de a proteja muncitorii în uh, situații transfrontaliere. Și spunem că vrem egalitate pentru toți acești uh, muncitori și uh, dacă nu facem acest lucru, sigur se va, va crește sentimentul anti-imigranți și nu vom susține piața internă și evident acestea sunt motivele pe care le avem când acționăm așa cum acționăm, dar aceste uh, acțiuni sunt considerate împotriva libertății de mișcare. Ce înseamnă dreptul unei companii de a se muta transfrontalier, de a schimba sediu? În regulă, dar poate, se poate invoca protecția tratatelor împotriva oricui îi stă în drum, ca să zicem așa, pentru că dacă îți muți sediu numai ca să eviți măsuri sociale, să, să nu plătești uh, contribuții sociale și acordurile colective. Deci dacă singurul motiv pentru care te muți de la Helsinki la Tallinn este că acolo poți să plătești mai puțin oamenii, atunci mută-ți uh, sediul, dar nu cred că poți invita tratatul, pentru că acesta vine împotriva scopurilor tratatului și cred că aceasta este problema care trebuie discutată și mulțumesc doamnei Harkin pentru această întrebare. Mulțumesc, domnul Ceruti, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, uh, trebuie identificate problemele și cred că există două probleme. Ați vorbit despre nevoia de echilibru între libertățile economice și dreptul de a avea acțiuni colective. Cred că exact asta încearcă să facă uh, Curtea de Justiție, să aibă însă o, în timp ce sindicatele cer o supremație a dreptului la acțiune colectivă a angajaților. Există deja niște da, limitări. Dacă vreți să aveți un echilibru, atunci trebuie să ascultați uh, opinia Curții de Justiție, care ne spune cum se poate realiza acest echilibru. În al doilea rând, în ce circumstanțe uh, uh, se pot aplica regulile din directiva privind detașarea muncitor, angajaților. Ideea este că se aplică tuturor companiilor. În unele situații nu era clar cum se pot aplica unor companii, pentru că nu, acestea nu făceau parte din uh, sistemul de negociere colectivă. Deci a, această problemă nu mai este, nu mai există acum. Ea va fi soluționată în activitatea comisiei și apoi o altă întrebare este în ce condiții atunci când ai un acord colectiv de, uh, el poate eh, trece dincolo de nucleul de reguli și cred că, într-adevăr, sunt unele state membre unde există acorduri colective aplicabile general care pot trece dincolo de chestiunile eh, listate în directiva privind detașarea muncitorilor, angajaților. Pentru noi, deși este o problemă pe care am discutat-o și am identificat-o, deja este în mod satisfăcător rezolvată și de aceea credem că necesitatea este acum să ne concentrăm pe aplicare și pe implementare. În fine, reprezentantul Comisiei. Întrebarea cea mai ușoară este dacă textul uh, declarației mele va fi disponibil și răspunsul evident la ea este da. La celelalte probleme, în primul rând, uh, sau au fost multe intervenții care presupuneau că uh, condițiile de muncă al, și salariile uh, muncitorilor detașați sunt sub cele ale muncitorilor localnici. Pentru asta avem nevoie de dovezi. De aceea am făcut un studiu de condiții economice și sociale ale acestor angajați detașați și sperăm să avem date și o situație mai clară, o imagine mai clară. În principiu, directiva ar trebui să evite dumpingul social pentru că cere aplicarea salariului minim, timpului de lucru, condițiilor de siguranță și securitate din țara gazdă uh, muncitorului, angajatului detașat. Acel salariu minim trebuie să fie stabilit în două feluri, fie prin lege sau prin un acord uh, colectiv uh, general aplicabil. Ce nu face directiva este să impună salarii care sunt stabilite prin acorduri colective, dar care nu sunt aplicabile în mod general, deci care nu sunt aplicabile tuturor muncitorilor din țara gazdă, muncitorilor băștinași. Pentru că dacă directiva ar impune acest lucru, uh, companiile ar trebui să le plătească salarii mai mari uh, angajaților detașați decât întreprinderile naționale ar, mun- ar plăti uh, muncitorilor din țara respectivă care nu sunt în, acoperiți de acordul colectiv. Și asta ar uh, schimba, ar, n-ar oferi o condiții egale pentru toată lumea. Deci ideea este ca uh, uh, interpretarea să se facă prin acorduri generale. Deci interpretarea nu e o problemă în majoritatea statelor membre pentru că în general, acordurile colective sunt aplicabile în mod general. Numai în acele țări unde acordurile colective nu sunt aplicabile general, la nivel general, există o problemă, așa cum e în Germania. Apoi, în ce privește Organizația Mondială a Muncii și a opinia acestora. E opinia unei comisii de experți, de fapt, și se referea la o situație din Marea Britanie și mai ales la legile uh, grevei din Marea Britanie care în trecut au uh, dus la câteva recomandări din partea acestei comisii de experți. Totuși, este evident că atunci când ne confruntăm uh, cu principii stabilite în legislația primară, prin tratat, cartă, și avem o problemă de echivalență, că, în sensul că nu avem o legislație secundară care să definească exact cum se aplică aceste principii în practică și întotdeauna Trebuie să avem un echilibru între drepturile sociale fundamentale și libertățile fundamentale. Ambele sunt puse pe același nivel de legislația primară. Ar trebui să rezolvăm această problemă prin legislație secundară? Da. Am putea, dar problema este că tratatul nu dă competență Uniunii Europene în a legisla în domeniul dreptului la grevă. Asta este uh, scris negru pe alb în uh, articolul 153 și de aceea, domnule Cercas, Comisia nu poate să se exprime atât de clar cum ați dorit noastră în ce privește uh, problema drepturilor fundamentale. Există o limitare de competențe și asta trebuie luată în considerare, deși, cum am spus, orientările date de raportul uh, Monti merită foarte mult să fie examinate și facem acest lucru și nu vom lăsa această problemă neexaminată. Începește. doamna președinte, mă, ter, mă tem că vă întrerup, trebuie să vă întrerup, nu mai avem timp. Vă rog să trimiteți prezentarea dumneavoastră și dacă membrii mei au întrebări, să le pună în scris. Mă tem că interpreții trebuie să plece la 12.30. Deja am, am trecut de momentul acesta, deci nu vă pot să, pot să vă mai las să continuați, oricât am dori. Mi se pare absolut fascinant. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile pe care le-ați făcut și îmi pare rău că a trebuit să vă întrerup. The next meeting, uh... Următoarea întâlnire, 23 iunie și 24 iunie. Thank you. Evet, evet.